Uh, dear friends, ladies and gentlemen, Interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privitor la noile condiții de muncă ce le-au fost impuse unilateral. În ciuda multor concesii din partea noastră, administrația nu ne-a contactat în vederea obținerii unui acord. Ca urmare, regretăm să vă informăm că interpretarea se va opri la 18.30, ora prevăzută în program. Mulțumesc! And Bună ziua, dragi colegi! Avem două ședințe ale Comisiei ITRE astăzi, cu o ordine de zi foarte încălcată. Dar înainte le ofer interpreților ocazia de a vă transmite un mesaj. Dar aș vrea și eu să vă spun câteva cuvinte în limba mea maternă. tłumaczy. To jest w Parlamencie Europejskim e, serce w gruncie rzeczy naszej aktywności, bo bez tego byśmy sobie nie poradzili. Președintele, în Parlamentul European nu am putea lucra fără interpret. Avem, acoperim cele mai multe limbi în lume interpretate în același timp. Asta înseamnă că Parlamentul European uh, acoperă mai multe limbi decât uh, ONU. Într-adevăr, cele 23 de limbi oficiale nu sunt uh, reprezentate în fiecare um, comisie, însă, de exemplu, în plen, raportorii cu care încercăm să cooperăm cât de bine se poate, la cel mai înalt nivel, au nevoie de interpretare. Interpreții uh, doresc să ne adreseze tuturor niște um, câteva cuvinte, deci am să vă rog să vă puneți căștile. Interpreții vă informează că începe a treia săptămână de conflict social privitor la noile condiții de muncă, ce le-au fost impuse unilateral. În ciuda multor concesii din partea noastră, administrația nu ne-a contactat în vederea obținerii unui acord. Ca urmare, regretăm să vă informăm că interpretarea se va opri la 18.30 fix, ora prevăzută în program. Vă mulțumim pentru atenție! Ok. Uh, ok. Uh treści, czyli z tego wynika, że tak jak prosimy często. Dragi colegi, astăzi avem reuniunea comisiei noastră până la 18.30, uneori îi mai rugăm pe interpreții noștri să mai rămână alături de noi câteva minute după ora prevăzută în program. Astăzi nu va fi posibil. Am trăit această situație și în trialog. Um, și um, acolo se, se aplică același lucru. După cum știți, la trialoguri este uh, foarte important să avem alături uh, interpreții. La Strasburg a avut loc o reuniune care a durat cu 5 ore mai mult decât planificat. Așa se întâmplă când uh, trebuie să finalizăm un dosar, uneori trebuie să depășim timpul. Iar acum va trebui să fim eficienți pentru a încheia la timp. Avem reuniunea noastră și începem cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există comentarii cu privire la ordinea de zi, ea poate fi adoptată. Anunțuri din partea președintelui. Nu am anunțuri speciale. Punctul 3. Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor din 23-24 aprilie 2018. Dacă nu sunt obiecții până la finalul reuniunii, aceste procese verbale vor fi considerate adeptate, adoptate. Trecem acum la primul punct din punct de vedere al conținutului pe ordinea noastră de zi, dar de fapt punctul 4 pe ordinea de zi, folosirea uh, infrastructurii pentru combustibil alternativ în Uniunea Europeană. A venit momentul să acționăm. Domnul Krasnodevski este raportor responsabil pentru acest subiect atât de important. Iar astăzi, domnul Cesac de la ECR îl va înlocui pe domnul Krasnodevski, raportor. Vă dau cuvântul în numele domnului Krasnodevski. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnul Krasnodevski, din păcate, nu poate fi prezent astăzi din cauza zborului um, legăturii sale de zbor. M-a rugat deci să-l reprezint. Dragi colegi, este o onoare să vă pot prezenta astăzi proiectul de aviz privind construirea infrastructurii pentru combustibile alternative în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are un plan, a pus în aplicare un plan de acțiune și a analizat și planurile cadru ale statelor membre. A venit momentul ca Parlamentul European să transmită un semnal clar tuturor celor implicați în domeniul infrastructurii carburanților alternativi. Nu trebuie să subestimăm și alte piețe, cum ar fi China. Acolo rețelele sunt uh, dezvoltate cu o viteză mult mai mare decât ne așteptăm. Piața noastră, deci, trebuie consolidată altfel s-ar putea să pierdem ritmul și să nu mai putem fi în stare să uh, îi urmăm pe liderii globali. M-am concentrat pe patru elemente ale acestei probleme. Este important pentru noi ca vocea, să fie, vocea noastră să fie auzită de Comisia TRAN și sper că colegii vor putea um, să fie de acord cu mine că trebuie să ne concentrăm asupra elementelor esențiale. Aș vrea să mă refer la două domenii astăzi. Întâi, trebuie să ne asigurăm că nevoia crescută de energie nu uh, afectează uh, apro uh, securitatea aprovizionării la nivel local și regional trebuie să existe investiții în rețele inteligente și în stații, de încărcare. Altfel, crește, prețul energiei va crește. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că în CFM fondurile sunt folosite cât se poate de bine. Trebuie să folosim la maxim acești carburanți alternativi pentru a le um, a, pentru a putea beneficia de pe urma potențialului acestora. E vorba de programul CEF, programul Orizont și de fondurile structurale. Toate joacă un rol esențial în uh, dezvoltarea infrastructurii. Trebuie să coordonăm aceste instrumente în mod rațional și să evităm acea prăpastie între cercetare și dezvoltare. Stimați raportori din umbră, vă mulțumesc uh, pentru că ați luat notă de propunerea mea, aștept comentariile și amendamentele dumneavoastră, voi reveni în fața dumneavoastră cu amendamente de compromis. Vă, vă mulțumesc și ne urez tuturor o bună cooperare. Mulțumesc, spune președintele, pentru că ne-ați transmis mesajul colegului Krasnodevski, raportor la, pentru acest aviz. Acum am să dau cuvântul reprezentantei PP, doamna Vircunen, dar văd că ea nu este prezentă, a trimis comentariile sale către secretariatul ITRE. Le voi citi eu acum. Vircunen, Doamna Virkunen e raportoare din umbră din partea pp ului Vreau să vă mulțumesc, vreau să vă mulțumesc domnule Kravnoderski pentru proiectul de raport. Sunt uh, de acord cu părerea dumneavoastră în legătură cu faptul că e un raport esențial, de asemenea că trebuie să încurajăm mult industria bateriilor, industria producătoare de baterii din Europa și acest las valoric. Trebuie sporită competitivitatea și industria auto e crucială pentru Uniunea Europeană. Statele membre și Uniunea Europeană au ca scop uh, promovarea combustibililor alternative în sectorul transporturilor pentru a reduce dependența de petrol și, de asemenea, efectele nocive um, ce derivă din acest sector prin decarbonizare vom sprijini uh, securitatea energetică și ar trebui să stabilim uh, obiective clare pentru industrie, însă abordarea ar trebui să fie întotdeauna neutră din punct de vedere al tehnologiilor. E nevoie de toate mijloacele necesare pentru a reduce emisiile. Combustibile alternativi sunt o cale rapidă și eficace de a scădea emisiile. De aceea consider O soluție importantă e folosirea de combustibili alternativi. Și, de asemenea, asta trebuie făcută pe măsură ce se rănoiește flota auto. Există studii care arată soluții de succes cu combustibil alternativ pentru toate modalitățile de transport. Din păcate, pe piață nu s-a trecut la folosirea acestor combustibili alternativi, de aceea e nevoie de politici, dar și de niște soluții care să țină cont de situația de pe piață, de situația sistemelor de distribuție la diferiții combustibili și, de asemenea, punctele de alimentare trebuie să fie uh, accesibile publicului pentru automobilele electrice. Însă asta trebuie să se construiască în funcție de condițiile de pe piață. Comisia Europeană trebuie însă să asigure finanțare adecvată pentru construirea de infrastructură pentru combustibile alternativ pentru a spori nivelul de utilizare a acestor. Și asta prin instrumente financiare existente, cum ar fi EFSI, Connecting Euro Facility sau Orizont, cadrul Orizont, programe din cadrul Orizont.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 Uh, pentru carburanții fosili, astfel încât să contribuim la decarbonizarea uh, sectorului transporturi. Este esențial ca și la ITRE să avem o, o abordare mai ambițioasă. Este importantă și neutralitatea tehnologiei. Deocamdată infrastructura din acest punct de vedere poate uh, este suficientă, însă Uh, combinarea tuturor planurilor naționale s-ar putea să nu ne aducă la atingerea obiectivelor din do- pentru 2025. Unele state membre au dat dovadă de o uh, lipsă de ambiție în aplicarea acestor uh, planuri și cred că acest lucru trebuie Uh, menționat. Dacă planurile de acțiune sunt insuficiente, Comisia trebuie să devină activă din punct de vedere legislativ. Asta ne dorim. Ne dorim de la Comisie obiective minime obligatorii pe care statele să fie obligate să le atingă. Comisia vorbește de o nevoie de investiții de aproximativ 22 de miliarde până în 2025, astfel încât a, uh, pentru a obține aceste investiții și din sectorul privat, nu trebuie doar să ținem pumnii, ci să creăm cadrul potrivit pentru asta. Noi de la Social Democrat am uh, propus un Clean Mobility Fund, un uh, fond pentru mobilitate ecologică, care să sprijine uh, investițiile în teritoriile prioritare până la o anumită sumă se poate îngrădi cu această formă de investiții, se pot îngrădi uh, riscurile. Uh, producătorii auto așteaptă infrastructură, iar uh, cei care vor să facă infrastructură îi așteaptă pe producătorii auto. Trebuie să rezolvăm această problemă. Încă un element pe care aș dori să-l menționez, pentru că este discutat și în alte domenii. Trebuie să permitem autorităților locale să intervină în producția de uh, energie și să, ofer- să poată face oferte la nivel uh, local. Cred că dacă ne bazăm numai pe sectorul privat, în zonele rurale nu se vor face suficiente investiții, ci se vor face investiții acolo unde e rentabil și asta, uh, acestea sunt marile aglomerări. Tocmai uh, de aceea cred că autoritățile locale și regionale, cred, tocmai de aceea cred că acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a investi și ele. Mulțumim, spune președintele. Domnul Peterson, în numele ALDE. Very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A, pentru a îndeplini obiectivele din acordurile de la Paris, e clar că trebuie să ne reducem emisiile de gaze cu efect de steră în sectorul transporturilor și conform rapoartelor, acesta e singurul sector în care au crescut din anii 90 încoace gazele cu efect de seră și emisiile. Deci e clar nevoie, chiar trebuie să facem ceva. În raport sunt citate niște date statistice care spun că 95% din sectorul transporturilor european depinde de petrol și petrolul trebuie importat în proporție de 90%, deci e clar că avem mari probleme dacă pe care trebuie să le soluționăm dacă vrem să atingem obiectivele din acordurile de la Paris și să reducem emisiile din sectorul transporturilor. E clar că e nevoie de o gamă largă de inițiative să avem uh, vehicule eficiente, să creștem uh, uh, folosirea transportului în comun, să se meargă mai mult cu bicicleta, să se introducă combustibile alternativi într-un sistem de stocare și să ne sporim și eficiența energetică. Deci toate aceste inițiative sunt importante, însă, de fapt, e nevoie de mai multă electricitate, trebuie să ne electrificăm mult mai mult societatea și să extindem această electrificare și sectorul transporturilor. Însă avem nevoie pentru asta niște rețele electrice robuste și de asemenea trebuie folosită capacitatea existentă mult mai bine. Dacă într-adevăr vrem să reducem emisiile din transporturi și să sporim um, numărul de vehicule electrice, e bine, pentru asta e nevoie de un uh, flux liber de electricitate între țări, dar și transfrontalier. Și operatorii de sisteme nu trebuie să creeze uh, bariere artificiale în interiorul Uniunii Europene. Deci e nevoie de o piață cu adevărat integrată dacă vrem să integrăm vehicule electrice în sistemul nostru de transporturi. E nevoie și de rețele mai stabile, de prețuri mai reduse, deci de mai multă concurență pentru a avea într-adevăr un sector al transporturilor care să se bazeze pe electricitate. Și vom înainta amendamente ca și celelalte grupuri și bineînțeles că așteptăm să colaborăm uh, cu toții pe marginea acestui raport. Vă mulțumim pentru comentarii. Domnul Marcelezi, acum din partea grupului Verzilor, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportorului pentru contribuția dumnealui. El abordează într-adevăr punctele cele mai importante și așa cum s-a spus deja, în momentul de față, transportul e sectorul care contribuie cel mai mult la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră și încă o dată vedem că aceste emisii deci, sunt în creștere. Deci cu atât mai important uh, e să plasăm acest sector în miezul luptei noastre împotriva schimbării climatice și să avem o uh, armonizare cu acordurile de la Paris. Deci trebuie să reducem emisiile cât mai rapid pentru a ne respecta angajamentele internaționale și de aceea combustibilul, combustibil alternativ joacă un rol fundamental. Săptămâna trecută la trialog, nu știu dacă chiar s-a încheiat acest trialog, însă se spune că e vorba de 14% combustibili alternativi în 2030. Asta ar fi ponderea din mix. Dacă într-adevăr e ceva durabil, uh, deci trebuie să vedem de asemenea și ce criterii, ce surse vrem să avem pentru ca acești combustibili alternativi să fie cu adevărat ecologici și viabili. În al doilea rând, dacă e să vorbim despre alternative, de combustibili alternativi, nu ne putem uh, gândi din nou la alți combustibili bazați pe uh, resurse fosile. Nu e nevoie de surse regenerabile. A, și acum, agrocombustibilii care uh, intră în concurență directă cu recoltele pentru alimente, pentru hrană, deci acestea nu pot fi o soluție, credem noi, verzi. Și acum, electricitatea. Aici, clar, avem o mare provocare în față. Vorbim practic de imobilismul din sector, dar e vorba aici de automobile în primul rând. Dacă vrem ca lucrurile să funcționeze, trebuie să reducem numărul de automobile și cererea de automobile. Asta întâi. Și după aia, în cadrul global, trebuie să avem surse regenerabile pentru autobuze, biciclete, pentru transportul în comun sau partajat. Deci să ne gândim la un nou sistem de transporturi și să avem resurse, surse deci uh, adiționale, să avem baterii, de asemenea reciclabile și durabile. Astea sunt principalele puncte pentru noi. Deci, surse regenerabile într-un sistem renoit și complet modificat și, în orice caz, așteptăm să colaborăm cu raportorul. Cu mare plăcere. Vă mulțumim mult pentru comentarii. Domnul Colnicec. Kohlicek în numele lui, GUE. L uh, înlocuiți pe domnul Benito Suluaga, din câte știu eu. Vă dau cuvântul. Děkuji. Já bych měl několik eh, poznámek. Mulțumesc. Aș avea câteva observații pe acest subiect. Trebuie să facem distinția între diferitele modalități de transport și combustibil. Nu tot combustibil, nu toate sursele sunt la fel de dezvoltate. Deci nu e chiar așa ușor să înlocuim din prima combustibilii fosili. Să vedem din punct de vedere realist ce putem obține. Și în al doilea rând trebuie să ne dăm seama că dacă din partea Comisiei sunt alocate cam 25 de miliarde, bine, această sumă e cam estimativă și vizează mai degrabă transportul uh, rutier, nu alte modalități, cum ar fi cel maritim, de pildă. Să nu uităm că foarte multe nave uh, folosesc combustibil pe bază de petrol sau uh, nu știu, aici mă gândesc, de exemplu, la folosirea gazului natural lichefiat. Poate că ar fi folositor pentru a reduce din emisii, nu știu. Dar energia eoliană, de asemenea, poate că ar putea fi folosită la un moment dat. Acum, traficul aerian, avioanele ultralegere care pot folosi uh, alte surse de energie, deci alte uh, motoare. Și electrificarea căilor ferate, bineînțeles, e esențială. Însă să nu uităm că e vorba de 50% din rețea unde nu e rentabil să faci asta. Deci cum trebuie să înlocuim motoarele pe bază de motoarele diesel. Să avem, de exemplu, de uh, pilele de combustie, deci, de exemplu, să le putem folosi. Există multe posibilități. Calea cea mai ușoară e să folosim combustibili cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Avem o infrastructură destul de bună, de pildă, pentru metan și pentru gazul natural, pentru popan butan, de pildă. Deci, în cazul acestui ultim combustibil, s-a dezvoltat în ultima vreme infrastructura. Acum, mobilitatea pe bază de electricitate. Aici e nevoie de o infrastructură destul de răspândită de baterii. Însă să nu uităm că și hidrogenul, infrastructura bază de hidrogen nu e deocamdată dezvoltată, să s-ar putea folosi. Dar Electricitatea poate fi problematică deoarece dacă există un surplus de producție, ar putea fi folosit pentru producția de hidrogen. Deci hidrogenul ar fi o modalitate uh, utilă în transportul rutier. pilele de combustie pe bază de hidrogen, de pildă, ar putea fi uh, utile. În orice caz, uh, apreciez deja contribuția raportorului. Poate că ar trebui să ne gândim și la terenurile agricole. Acestea trebuie folosite cu pregătire pentru a, pentru a produce hrană și nu combustibil. Nu știu, poate că în cazul uh, combustibilor de generație a doua sau a treia, e o cale care poate fi folosită, însă în rest hrana trebuie să aibă întâietate. Acum, în numele Comisiei, domnul Alexandru Verdun de la DigiMove. Hello, thank you. Um, uh... Mulțumesc. Salutăm proiectul de raport care ne oferă o perspectivă interesantă, credem noi. E un raport cu o perspectivă diferită de cele pe care le-am mai văzut în Parlamentul European și de aceea chiar îl salutăm și vă dau dreptate. Trebuie să accelereze trebuie accelerate eforturile făcute de industrie. Dacă vrem ca industria dumneavoastră să fie pe primul loc în ceea ce privește inovarea, decarbonizarea, deci trebuie accelerată această tranziție. De asemenea, aveți mare dreptate când uh, cereți mai multe fonduri pentru mobilitatea combustibilului alternativ în următorul CFM și e nevoie de efortul din partea distribuitorilor și operatorilor de rețele pentru ca mm, acestea din urmă să devină mai inteligente, să avem contoare mai inteligente și de aceea trebuie găsit un acord cât mai rapid la pachetul energie curată. Pachet care de altfel uh, include multe inițiative legislative importante care permit uh, existența și folosirea acestor rețele inteligente. De asemenea, salutăm îndemnul dumneavoastră de a avea un acces mai deschis la rețelele de reîncărcare și realimentare. E o prioritate la care ne uităm și noi pentru a permite o mobilitate pe combustibili alternativi. Asta împreună cu legătura pe care ați făcut-o dumneavoastră cu digitalizarea din transportul, din transporturi. Vorbeați de standardizarea datelor, de protocoale, de utilizarea datelor. Deci sunt elemente pe care le analizăm la comisie, deci știm că există aceste provocări și deja colaborăm cu statele membre în contextul forului de transporturi durabile, împreună cu organismele de standardizare. se face o evaluare a directivă, se va face o, direc- o evaluare a directivei pentru combustibile alternativ la anul și în orice caz vrem să vedem deci vom ține cont de toate elementele ridicate în discuție dumneavoastră în această evaluare. Vă mulțumim pentru prezentarea făcută, prin care ne-ați prezentat punctul de vedere al Comisiei. Acum uh, îi dăm din nou cuvântul uh, Uh, colegului nostru care va vorbi în numele raportorului. Uwagi, które tutaj uh, moi przedmówcy przedstawili, prezentują. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru toate uh, persoanele care au intervenit. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru comentariile și sugestiile lor. Um, am luat notă de toate cele spuse și le vom transmite domnului Krasnodevski. Mulțumesc! poprawki. Dalsza praca przed nami. Poprawki można składać. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 19 iunie la ora 18. Votul în comisie va avea loc pe 10 iulie, iar votul în comisia competentă pe fond și anume Comisia TRAN, va avea loc pe 24 septembrie. Votul în plenară este prevăzut pentru noiembrie 2018. Deci, încă o dată, amendamentele până în 19 iunie. Mulțumesc! Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5. Punctul european de dezvoltare regională, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European de Coeziune, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Acesta este subiectul nostru. Doamna Sofia Sacorafa este raportoarea numele comisiei noastre Doamna Sakorafa este membra grupului GUE. E un proiect de aviz în legătură cu regulamentul de modificare a mai multor fonduri pentru sprijinirea reformelor structurale din statele membre în cadrul CFM post-2020, Comisia vrea să propună un nou instrument pentru a ajuta statele membre să pună în practică reformele structurale adoptate în cadrul semestrului european. Deci semestru european și până în aplicare a reformelor structurale. Acesta este obiectivul uh, din acest regulament. Comisia a făcut această propunere pentru a vedea care sunt principalele instrumente, principalele caracteristici, mă scuzați, acelui, acestui instrument într-o perioadă pilot până în 2020. Comisia Regii va uh, organiza de altfel o audiere pe această temă. Deci mâine, marți, la Comisia de Afaceri Regionale vom avea o audiere. Deci colegii care sunt interesați să participe sunt uh, invitați. Ar fi bine să participați cât mai, să fiți cât mai numeroși la discuțiile din timpul acestei audieri de la regii. Acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Sacorafa. Aveți cuvânt, stimată doamnă, în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Așa cum uh, știți probabil, într-o încercare de a respinge criticile privind uh, fondul de coeziune și modul în care fondurile acestuia sunt uh, cheltuite. O orientare suplimentară a fost introdusă pentru uh, perioada de programare 2013-2020. S-au definit criterii pentru fiecare program operațional și cum se vor măsura criteriile de îndeplinire ale scopurilor acestor programe și Trebuia făcut până în 2015 o revizuire și programele care își uh, atingeau scopurile primeau rezerve suplimentare, 6% din resursele alocate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul uh, uh, de Coeziune, sunt cele care au în timp ce cele care, au, uh, care nu și îndeplineau condițiile, nu și îndeplineau țintele, uh, primeau uh, sancțiuni, începește finanțarea. Am fost surprinși de propunerea Comisiei care invită statele membre să implementeze reforme structurale orizontale legate de semestrul european. Sunt de părere că politica de coeziune și semestrul european nu împărtășesc uh, aceleași uh, scopuri. Condiționalitățile exande și condiționalitățile macroeconomice reprezintă un risc uh, pentru realizarea unei creșteri sustenabile și corecte. Parlamentul European a subliniat de mai multe ori că o interacțiune cu semestrul european nu ar trebui să împiedice realizarea propriilor obiective ale politicii de coeziune, așa cum este stipulat în tratate. Deci, uh, deturnarea a altor 21 uh, de miliarde de euro spre obiective legate strâns de procesul de guvernanță economică europeană este în mod clar o deviere de la principalul uh, scop al politicii de coeziune și anume de a reduce disparitățile de dezvoltare între diferitele regiuni europene. Deci să redirecționezi atât de mulți bani înseamnă să tulburi implementarea uh, politicii de impact și să uh, obții efecte adverse chiar, să uh, blochezi principii uh, cum ar fi solidaritatea și uh, redistribuirea corectă a bogăției și aceeași uh, și logica stimulentelor va fi subminată serios. Cred că propunerea vine prea târziu și cred că este foarte neclară. Schimbările relevante vor avea un efect retroactiv și ar putea să provoace probleme bugetare asupra uh, tranșelor naționale deja agreate și pot uh, crea probleme uh, cheltuielor deja angajate pentru programe specifice. Dragi colegi, aș vrea să spun că reformele structurale și concentrarea asupra semestrului în perioada de programare următoare înseamnă că nu avem nevoie de această situație. Realocarea fondurilor de coeziune în beneficiul uh, programului de susținere a reformelor structurale deja se produce și acum Comisia cere o creștere substanțială a, a uh, anvelopei financiare a acestui program. Mai mult, în viitoarea perioadă de programare, lucrurile ar putea să se înrăutățească și mai tare. Comisia propune un nou, un nou program de susținere a reformei structurale cu un buget de 25 de miliarde de euro, finanțat uh, prin instrumentul de flexibilitate și total separat de fondul de investiții structurale și în același timp, în paralel, cere o reducere de 7% al portofoliului de coeziune. În același timp, în, în fine, poziția mea este că atunci când vine vorba de modul în care sunt folosite aceste fonduri eh, și când, cum se pot crea sentimente de coproprietate prin management comun. Dacă un stat membru folosește să folosească parțial sau total rezerva pentru a susține fondurile structurale, asta ar fi o schimbare care uh, influențează managementul. Asta înseamnă că statele membre vor pierde controlul asupra fondurilor și orice tip de schimbări se va gestion, va fi gestionat, orice schimbare va fi gestionată de comisie care va avea control complet asupra evaluării, aprobării și managementului proiectelor. Așadar, Comisia Regii, Comisia de Fond și Comisia Econ și Buget, uh, comisiile asociate, ar trebui să respingă propunerea Comisiei. Asta am vrut să spun, domnule președinte. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru comentariile dumneavoastră în calitate de raportor. Acum, raportorul PPE, domnul Cristian Silviu Bușoi, ar trebui să ia cuvântul, dar el nu este alături de noi și m-a rugat să vă citesc uh, intervenția sa dumneavoastră domnul Bușoi. Într-o perioadă plină de provocări pentru viitorul păcii de coeziune și la începutul discuțiilor privind cadrul financiar multianual post-2020, care testează reforma noului semestru european și anume programul de susținere a reformei, programul de susținere a reformei ar trebui să fie abordat cu precauție. Reformele naționale pe piețele de capital și piețele muncii, administrație publică, impozitare și capital uman sunt extrem de necesare în toate statele membre. Noul program de susținere a reformei are, un, joacă un rol cheie în viitoarea implementare a reformelor naționale și salut prevederile stabilite în cadrul financiar multianual post-2020 și anume că acest instrument ar trebui să aibă propria sa alocare bugetară separat de fondurile eh, europene structurale și de investiții. Pe altă parte, programele de politică de coeziune, coeziune ale Uniunii Europene au adus eh, cea mai mare eh, valoare adăugată europeană și în lumina alegerilor de anul viitor, subliniez că propunerea de a redirecționa o parte semnificativă a acestor fonduri va afecta negativ nu doar impactul politicii, dar și imaginea Uniunii. În consecință, s-ar putea amplifica și mai mult uh, viziunea eurosceptică legată de diminuarea fondurilor de, și politicilor de coeziune. Pe care de consecință, după consultări cu Comisia Regii, susțin apelul doamnei Sakorafas de a respinge propunerea Comisiei. Acesta a fost uh, mesajul uh, colegului Bușoaia în numele grupului PP. Următorul vorbitor, numele SND, este domnul Gaier. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Pare să există un consens în această comisie pe acest subiect. Într-adevăr, recomandarea pe care eu aș da-o grupului meu merge în aceeași direcție. Să sprijinim propunerea raportoarei. Motivele sunt numite toate. Și ceea ce a spus colegul creștin-democrat că ar trebui să existe fonduri proprii pentru asta, o sprijin. Nimeni nu poate să aibă ceva împotrivă ca fondurile UE să uh, sprijine propunerile din semestrul european în forma adecvată, subliniez, în forma adecvată. Așa cum face Comisia acum, dă fondurile întâi în management direct, deci nici măcar nu mai poate uh, acționa uh, și să retragă fond, practic se ocupă ea de gestiune și uh, stat, autoritățile locale nu mai pot acționa, e prea mult bine. Um, am acceptat această rezervă cu reticențe pentru că ne temeam că va reieși că este exact ceea ce a reieșit că este o reducere camuflată a fondurilor. Și rezervele ca, uh, uh, existente au fost deja planificate, iar propunerea comisiei contracarează uh, ideea inițială. Nu pot accepta asta. La următorul CFM Putem discuta despre, o, despre un, acest, un astfel de mod de a acționa, însă poziția grupului meu este că trebuie să fie din fonduri suplimentare, iar fondurile regionale nu trebuie reduse pentru asta. Un ultim argument pe care doresc să-l menționez și care nu a fost menționat este următorul. Comisia mai are foarte puțin timp în cadrul acestui CFM de a folosi acest instrument și ar trebui să o facă pe baza unei evaluări care este deja făcută, deci statele membre nu ar mai putea reacționa, sau pe baza unei evaluări ce va fi disponibilă la finalul lui 2019, cu 12 luni înainte de începutul noului CFM. Și nu mi închipui cum în această perioadă atât de scurtă Comisia ar putea să ducă la bun sfârșit un astfel de program văzut ca program pilot. Mi se pare că se schimbă cadrul juridic mult prea puternic um, prin fragmentare, practic, și nu putem sprijini asta. Eu sprijin uh, raportoarea pentru uh, ideea de a respinge, de a trimite înapoi și de a respinge această propunere. Mulțumim foarte mult! Doamna Viring, în numele ALDE, ați, soți, ați soți, sosit la timp. Yours, madam. Sorry for being so late, but... Mulțumesc că am venit atât de târziu, dar uh, sunt multe lucruri de făcut în Parlament în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Saharova, pentru uh, proiectul de opinie. Aș vrea să subliniez că sunt de acord cu principiile propunerii Comisiei. În ALDE suntem de uh, acord cu ideea că fondurile structurale ar trebui folosite într-un mod mai flexibil. Deci, în principiu, sunt în favoarea propunerii Comisiei, dar există un dar. Uh, am întrebări în legătură cu timingul, cu executarea alocărilor rezerve de performanță și uh, legate de condiționalități. Aș vrea să rog Comisia să clarifice în propunere și voi uh, următoarele elemente pe care voi face și amendamente. Ce fel de costuri pot fi finanțate din rezerva de performanță? Și legat de acest element, cum vă veți asigura că statele membre Uh, și-au meritat acești bani suplimentari. Uh, ce vreau să spun prin aceste două întrebări? Uh, că trebuie să ne concentrăm asupra modului în care statele membre au reacționat la cererile semestrului european începește schimbările structurale care au trebuit făcute. Începește timingul acestei propuneri. Mă întreb care este planul și cum se va executa acest nou proiect. Mai mult, cum vedem acest proiect în corelare cu uh, propunerea urmă, viitoare CFM și următoare CFM și sunt nerăbdătoare să discutăm acest subiect în continuare. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, spune, doamnă, spune președintele. Vă pot spune că de la alte grupuri politice au venit propuneri și mai uh, ambițioase, dar uh, acum este momentul să auzim răspunsul Comisiei Europene. Domnul Miguel, Gil Tetle de la Secretariatul General, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamne președinte, mulțumesc pentru că ne-ați invitat aici astăzi. Premisa propunerii este că reformele structurale sunt o precondiție. O puteți auzi acum? Da. Mulțumesc. Spuneam că premisa acestei propuneri este că reformele structurale sunt o precondiție pentru creștere economică. Nu putem investi în anumite sectoare sau nu putem asigura eficiența investiției dacă administrația publică și sectoarele reglementate nu sunt cât mai eficiente. Cred că știți că Eh, cred că membrii Parlamentului European au înțeles foarte bine că e vorba de o fază pilot care este propusă în cadrul actualului CFM și apoi există și o propunere pentru viitorul CFM. Sunt două chestiuni clar distincte și sunt diferențe clare între ele. Așadar, întâi voi vorbi despre faza pilot. Faza pilot, în faza pilot nu se iau bani. Asta cred că e mesajul cel mai important pe care trebuie să-l transmitem. Ce s-a făcut prin amendarea regulamentului privind prevederile comune a fost să extindem posibilitățile de a folosi rezerva de performanță. Nu decide comisia unde își folosește statul membru rezerva de performanță. Ce am făcut a fost să subliniem că această performanță poate fi folosită pe, pentru a susține reforme structurale în loc de uh, proiecte specifice. Deci nu Comisia decide ce face cu această uh, rezervă de performanță. Uh, statul membru vrea să, poate să o păstreze dacă vrea sau să o cheltuie pe proiecte specifice, dar posibilitatea de a susține reforme structurale specifice este testată în această fază pilot. Apoi, cred că de asemenea este important că ca să menționăm că nu există niciun fel de opoziție între semestrul european și fondul, uh, fondul european de investiții structurale. Nu ar trebui să se opună unul cu celălalt. Ar trebui să existe o coerență în modul în care uh, susținem uh, investițiile și reglementarea reformelor structurale pentru viitoarele modele de creștere economică. Reformele nu sunt propuse de comisie, reformele sunt propuse chiar de statele membre, din nou. Și aceste reforme, evident, trebuie să fie reforme bune. Trebuie să uh, abordeze provocări identificate în semestrul european și ar trebui să existe un dialog uh, între noi și Comisie, între state membre și Comisie, ca să se stabilească diferitele obiective și repere ale acestor reforme. În ce privește timingul, calendarul, pentru că s-a pus această întrebare. Sigur, pentru a folosi această fază pilot cât mai bine, trebuie să ne mișcăm repede, pentru că știți că în uh, cursul verii vom cunoaște care sunt posibilitățile statelor membre de a folosi rezervele de performanță și uh, dacă statele membre ar dori să le folosească pentru această perioadă de programare, ele ar trebui să fie capabile să propună reforme în acest an. Deci asta ar fi pentru faza pilot. Acum, dacă vorbim despre următorul CFM, Comisia a propus o propunere de regulament pentru un program de uh, susținere de reformă structurală și aici sunt trei elemente. Un instrument de reformă care e separat de fondurile europene structurale și de investiții, apoi o întărire a asistenței tehnice și, în al treilea rând, o nouă facilitate de susținere a convergenței acelor state membre care ar vrea să intre în zona euro. Această propunere din următorul uh, cadru financiar multianual uh, privind uh, un instrument de realizare a reformei are două elemente. Pe de o parte, statele membre pot folosi banii de fondurile de coeziune Banii sunt disponibili pentru statele membre care propun reforme care, evident, merg în uh, direcția semestrului european și dacă aceste state membre nu folosesc aceste fonduri disponibile, ele se duc într-un uh, coș comun pentru ca banii să poată fi până la urmă folosiți bine. Și pentru a încheia, cred că este important să transmit mesajul că aceste fonduri nu sunt deraiate, ca să spun așa. Ce încearcă Comisia să se asigure uh, este că precondițiile pentru o bună cheltuire a banilor din Fondul European de uh, uh, Reforme Structurale există și că fondurile date statelor membre sunt date sub forma susținerii bugetare. Deci un stat membru care primește aceste fonduri ar putea ușor să le folosească în programele operaționale ale Fondului europene, Fondului European de Investiții Structurale. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Sacorafa, în numele Comisiei ITRE, în calitate de raportor, aveți cuvântul pentru a mai face câteva comentarii de încheiere. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Dați-mi voie prin a mulțumi colegilor pentru observațiile lor și pentru comentariile făcute. Propunerea de la Comisie propunerea Comisiei uh, se contrazice cu unele declarații ale Comisiei în plenară. Pe 15 martie anul acesta, domnul comisar Han, vorbind despre rezerva de performanță, a spus că schimbările vor fi foarte mici și pur și simplu mm, nu vrem să creăm noi complicații, deci nu planificăm schimbări majore în acest domeniu. Așadar, nivelul, dimensiunile schimbărilor au fost minimizate, minimalizate de domnul comisar în uh, intervenția sa în plenară. Deci nu înțeleg de ce avem această abordare complet diferită din partea Comisiei în acest moment. Pentru că asta, după părerea mea, va duce la foarte multă uh, incorectitudine. După părerea mea, vor fi standarde duble. E vorba de practicarea unor uh, standarde duble. M-am bucurat să aud uh, pe ceilalți reprezentanți de grupuri politice că sunt de acord cu, cu mine în legătură cu natura acestor schimbări și cer Comisiei să-și retragă propunerea, domnule președinte, și să se întoarcă la sistemul uh, anterior. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Amendamente. Termenul limită uh, 19 iunie 2018. Vot la ITRE pe 10 iulie și vot în comisia de fond și apoi vot la plenară. Urmează să fie confirmată data în viitor. Mulțumesc, trecem la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Bun venit, domnule Carlos Moedas, uh, Comisar European pentru Cercetare, Știință și Inovație. Această discuție cu domnul Carlos Moedas face parte din dialogul structural, inclusiv privind noul uh, legislativ program, program legislativ uh, CFM, sau programe, de fapt, legislative, spune președintele. Am vrea să discutăm și am vrea să rugăm pe domnul comisar să ne prezinte propunerile comisiei privind programul cadru Horizon Europe, de, apoi programul specific Horizon Europe, și programul de cercetare și instruire Euratom, perioada 2021-2025. După cum știți foarte bine, am avut unele discuții preliminare, acum două sau trei luni, multe discuții în Comisia ITRE și, de asemenea, și unele discuții informale dintre colegii ITRE și comisarul uh, Moedeș la Strasburg, ceea ce a fost foarte util. Acum însă am înțeles că propunerea este făcută, e complet pregătită. Deci am vrea să avem o discuție finală înainte de proiectul nostru de raport și de toată activitatea politică. Vrem să avem o discuție privind conținutul programului Horizon Europe. Domnule comisar, aveți cuvântul. Dear Chair, um, my dear uh, President Jerzy Buzek. Stimate domnule președinte, stimați uh, deputați, întotdeauna este o plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră la Comisia ITRE. Aș dori să încep prin a vă spune că a fost complicat să mă pregătesc pentru această reuniune, pentru că vin atât de des în fața acestei comisii încât v-am spus deja aproape totul înainte Uh, despre Orizont uh, Europa, Horizon Europe și nu aș vrea să mă repet. În orice caz, mă bucur uh, să fiu alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta oficial acest program cadru. Aș începe prin a vă vorbi în mod general despre buget. Nu trebuie eu să vă amintesc cât de dificil a fost acest exercițiu mai puține țări care contribuie, mai multe priorități, mai puține țări care erau dispuse să, cre- să crească uh, bugetul și mai multe țări care doreau um, creșterea politicilor uh, tradiționale. Cred că am reușit uh, să atingem un echilibru bun. Am reușit să obținem aceste cifre simbolice această cifră simbolică, pachetul de 100 de miliarde. Uh, Orizont este unul dintre puținele programe existente pe care Comisia le-a prioritizat, astfel încât să existe o creștere clară a bugetului. Și putem analiza uh, cifrele în diferite moduri, dacă includem Euratom sau nu, dacă avem instrumentele financiare sau nu, însă creșterea este una semnificativă. Dacă ne uităm la cum a fost programul Orizont 2020, 77 de miliarde și um, scădem contribuția Regatului Unit, ajungem la 67 de miliarde. Deci creșterea de la 67 la 100 de miliarde este o creștere de 50% și ar trebui să fim mulțumiți de asta. Dacă mă întrebați dacă este suficient uh, și dacă sunt mulțumit, nu, bineînțeles că uh, ne-am dorit să avem mai multe fonduri alocate pentru cercetare și știință. Dar dacă mă întrebați dacă accept această sumă, v-aș spune că da. Și sunt mândru chiar de această sumă, pentru că știu de unde am plecat. Eu sprijin eforturile dumneavoastră de creștere a bugetului și știți foarte bine de care parte voi fi când uh, vor uh, începe discuțiile mai târziu privind semestrul. Încă ceva despre buget și distribuția acestuia în piloni. Unii dintre noastre ar prefera mai mulți bani în pilonul 1, alții mai mult în pilonul 2, alții în pilonul 3. Și probabil cu toți aveți dreptate. Ar trebui să putem avea fonduri mai multe, însă la un moment dat trebuie să facem alegeri. Și alegerile pe care le-am făcut au fost echilibrate și sprijinite de tot Colegiul Comisarilor. Sunt cele pe care vi le prezint astăzi și sunt mândru de ele. Pe scurt, primul pilon, știința, 85,8 miliarde, o, se asigură o, o continuitate pentru Orizont 2020, se continuă sprijinul pentru Centrul Comun de Cercetare, să treci de la 13 la 17 miliarde pentru Centrul European de Cercetare, este ceva de care putem să fim mândri, acțiunile Marie Curie, de asemenea, Cred că trebuie să fim mândri. Apoi, pilonul 2, uh, provocări globale și competitivitate industrială, 52,7 miliarde și vom uh, avea o abordare mai degrabă top-down. Trebuie să se facă acest lucru prin clustere și diferite activități. Am definit șase clustere. Întâi, casa, apoi securitatea sigur, ă, societatea sigură, industria digitală, apoi climat, energie și mobilitate, a cincea alimentație și resurse naturale. Iar ideea a fost să se încurajeze colaborarea interdisciplinară, transfrontalieră, Um, între sectoare și așa mai departe. Este ceva ce subliniez de mai multe ori în intervențiile mele. Și anume că uh, poți uh, avea inovații numai lucrând în mod interdisciplinar, uh, în, inter, între politici în, și trans, în mod transversal. Unii dintre noastre m-ați întrebat cum văd misiunile. Pentru mine, e, ideea e simplă. În bugetul pentru acest pilon trebuie să vedem aceste misiuni care vor veni de peste doi, de peste tot, pentru că nu sunt exclusive pentru al doilea pilon. Toată lumea poate contribui la aceste misiuni, însă vor fi alocați 5 până la 10 miliarde de euro în acest pilon pentru misiuni. Ce trebuie să facem? Întâi trebuie să cădem de acord asupra criteriilor împreună cu dumneavoastră. Criteriile sunt bine redactate în această propunere. Este prima etapă. Fără a fi de acord asupra criteriilor, nu putem defini misiunile. Apoi, după acordul în ceea ce privește criteriile, trebuie să discutăm domeniile pe care vrem să le uh, acoperim cu misiunile. Vrem să vorbim despre locuințe, energie ecologică, cancer, trebuie să definim uh, zonele de intervenție și apoi, cu mare plăcere, voi veni în fața noastră pentru a discuta aceste subiecte. Întâi însă trebuie să cădem de acord asupra criteriilor. Am purtat deja o serie de discuții cu unii dintre dumneavoastră, cu majoritatea dintre noastre, în ceea ce privește aceste sectoare. Am vorbit despre cancer, un subiect esențial pentru Europa. Am vorbit cu mulți deputați să avem o misiune referitoare la cancer. Mulți dintre noastre lucrează la asta și e un subiect important. Începând cu septembrie, putem defini aceste domenii, uh, sperând să le avem pe toate până la începutul lui 2019. Apoi, al treilea pilon, uh, inovația deschisă. Pentru prima dată vom crea, vom discuta ideea um, Consiliului European de Inovație și um, Centrului European uh, de Informație și Tehnologie. Mulți dintre noastre m-ați întrebat care este rolul acestui uh, EIT Um, acesta a jucat un rol esențial uh, în crearea ecosistemului. Însă apoi finanțarea, sprijinul financiar nu nu vine la EIT, ci la EIC. Mi se pare că este o parte importantă a ecosistemului. În ceea ce privește scrisoarea la care tocmai am răspuns, celor care mi-ați scris în ceea ce privește EIT, pe scurt, pro- propunem 3 miliarde pentru EIT și, de asemenea, EIT are un rol pentru a sprijini ceilalți piloni. Asta este foarte clar, reiese foarte clar din scrisoarea mea. Am vorbit și despre Consiliul European de, Investi- de Inovație, EIC. El vine cu noi elemente. Trei lucruri aș vrea să menționez pe care probabil nu le-am menționat în contextul uh, discuțiilor despre acest EIC. Mie mi se pare că ERC, deci uh, Centrul Comun, uh, Centrul European de Cercetare, face um, cercetare fundamentală, iar apoi EIC va face cercetare de inovație, ar fi un fel de mm, pasarelă, iar apoi ac și apoi va fi... Deci de la ERC trecem de la știința uh, fundamentală, apoi la EIC, um, care este un accelerator. Iar apoi ne uh, îndepărtăm de granturile tradiționale, flexibile, um, rigide, către granturi mai flexibile, care pot fi oprite sau schimbate. Știu că mulți dintre dumneavoastră v-ați adresat mie vorbind despre DARPA și experiența din Statele Unite. Eu cred că nu ar trebui să copiem Statele Unite, ci ar trebui să copiem lucrurile care funcționează. Ideea din spatele DARPA că trebuie să ai flexibilitate, că poți opri un grant, că poți schimba dintr-un loc în alta, e o idee bună. O altă idee pe care o iau de la DARPA este ideea managerilor, de program. Vedem că există acești deci, manageri de um, program care cunosc domeniul și care vor face legătura între toți uh, inovatorii. Fiecare pilon va fi interconectat cu alții și completat de activități pentru a consolida spațiul european de cercetare. Și despre asta doream să vă vorbesc. În spațiul european de cercetare, ideea noastră era să uh, consolidăm uh, ceea ce a promovat uh, președintele Buzek. Partajarea instrumentelor, crearea de echipe și sperăm să putem dubla bugetul pentru această parte mi se pare important uh, pentru toate țările din uh, Europa, nu numai pentru cele care beneficiază de pe urma acestor instrumente. Nu mai am timp să vă prezint uh, fiecare punct, dar um, pe care aș fi vrut să vi-l prezint, dar voi intra în detalii în răspunsuri. Așa însă să vă mai vorbesc despre două lucruri. Întâi, parteneriatele. Știți că am venit aici um, știind că avem multe parteneriate cu multe nume. Ideea era să facem ceva mai simplu. E ușor să facem ceva mai simplu. Întâi, trebuie să spunem, suntem deschiși să avem uh, public, privat, să avem fundații și să avem trei tipuri de uh, sisteme. Întâi, parteneriatele co-program, co, cooperăm, dar fiecare partener vine cu finanțarea sa. Este un fel de conlucrare paralelă. Apoi, parteneriate de uh, cofinanțare, unde se pun la oaltă finanțările pentru a obține masă critică, iar apoi parteneriatele instituționale, precum prima și altele pe care le cunoaștem foarte bine, articolul 185 și articolul 87. Asta, cu asta ajung la simplificarea parteneriatelor. Este un punct pe care doream să-l discut și pe care doream să vi-l prezint. Nu în ultimul rând, sinergiile. Înainte de a încheia cu această primă intervenție, aș vrea să vă spun că am făcut ceva esențial uh, și inovator pentru sinergii. Atât Orizont Europa, cât și fondurile structurale vor putea fi folosite. Orice proiect uh, evaluat ca excelent uh, sub uh, orizont uh, Europa, va putea primi finanțare, finanțare din fondurile structurale, um, fără o nouă evaluare. De asemenea, avem ca plan să obținem o derogare de la regulile de ajutor de stat pentru aceste tipuri de proiecte. Apoi, parteneriatele menționate pot include cofinanțarea de la fondurile structurale. Să ne gândim la Aeronet, 30% finanțare din Orizont 2020 și 70% finanțare națională. Acum veți putea amesteca finanțarea Orizont Europa cu fonduri structurale. Este ceva ce era foarte dificil uh, în trecut, dar acum va fi mult mai ușor. Domnule președinte Buzek, stimați deputați, cred că voi putea intra în mai multe detalii când vă voi uh, răspunde la întrebări Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru invitație. Îl avem pe directorul general, uh, domnul Pache, alături de noi um, și el vă poate răspunde la întrebări. Aș dori să mulțumesc tuturor serviciilor comisiei care ne-au ajutat să ne pregătim. Cred că rezultatul final este unul foarte satisfăcător. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumim, spune președintele, pentru prezentarea dumneavoastră. Aveți dreptate, ne-am întâlnit de mai multe ori pentru a discuta acest subiect. Dar uh, acum uh, avem o propunere concretă. După cum știți foarte bine, avem trei rapoarte și trei raportori. Unul dintre ei este prezent în persoană astăzi, domnul Eiler, responsabil pentru programul Orizont Europa. Îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Dumneavoastră ați prezentat ceva foarte inovator și ceva ce nu doar noi ne-am dat, deci ceva de care nu doar noi ne-am dat seama, ci și opinia publică și din punct de vedere bugetar mergeți în direcția cea bună. Însă noi, Parlamentul, de multe ori în ceea ce privește ambițiile, vă vom uh, considera răspunzător pentru fiecare cuvințel spus și fiecare lucru declarate în legătură cu bugetul. de deci cele 160 de milioane identificate ar putea contribui în mod uh, substanțial la creșterea economică. Și acesta este și obiectivul nostru. Referitor la buget, aș avea două observații din cauza negocierilor interne, avem impresia acum că 10 miliarde vor merge către agricultură. Poate că se face o diferențiere, însă dacă agricultura e principala prioritate pentru cercetare în Europa, poate că e cam ciudat, nu? Ca semnal pe care îl transmiteți. Și un alt lucru, instrumentele financiare care sunt importante pentru a depăși problemele, deci încă 3,5 eh, miliarde. Și acum, în ceea ce privește întrebările, una din principalele priorități eh, a Parlamentului e o extindere a operațiunilor bugetare, însă concret am vrea să știm mai mult ce ambiții aveți în mod specific, dacă ne uităm la buget, da, e o creștere bugetară, însă s-au scos costurile și în alte părți din buget uh, uh, creșterile nu sunt chiar așa de mari precum ne-am fi dorit noi sau ar fi fost nevoie. În ceea ce privește așa numitul Open Source Cloud, de ani de zile au fost ambiții în acest domeniu. S-au prezentat niște fonduri și în ceea ce privește chestiunile specifice, Parlamentul vrea să avem o abordare mai degrabă de jos în sus și nu invers. Și există de asemenea o serie de chestiuni deschise la care v-ați referit, parteneriate, misiuni, la care se proiectul de raport și programarea strategică o expresie nouă, da, de fapt nu chiar atât de nouă, dar am vrea să știu mai mult în legătură cu modul în care se va contura acest proces. Ceea ce e important e acest uh, amestec între continuitate și ambiție și uh, parteneriate care deja au fost aprobate, cum ar fi Clean Sky, un proiect lider în aeronautică la nivel mondial. Deci vom avea din nou astfel de proiecte și cum? Și din punct de vedere structural, v-ați referit la sinergii. Însă cum vom găsi aceste sinergii? Deci nu prea apar multe în text în legătură cu asta. Și un ultim element important pentru Parlament, egalitatea între sexe. Pe punctul 82, dacă mi-am aduc eu aminte, plasați Uh, termenul de egalitate între sexe, însă pierdem vreo 60.000 de ingineri anual în cercetare în Europa. E și dimensiunea morală aici, a egalității uh, între sexe și a politicilor din acest domeniu. Femeile sunt o rezervă strategică, vrem ca ele să rămână în domeniu, dar după 5 ani pierdem cam 30% din femeile cercetătoare, educație care costă peste 30.000 de euro. Deci ce vom face pentru a ne asigura că aceste femei rămân în domeniu și vor avea succes? Mă scuzați că trec totul în revistă atât de rapid. Știu că văd că unii colegi încă citesc acum textul, nu l-au terminat, însă sunt câteva elemente în legătură cu care aș vrea lămuriri. Domnul Dan Nica se ocupă de Orizont Europa, cel de-al nouălea program cadru, adică. Înțeleg că doamna Cabeson Ruiz îl înlocuiește astăzi pe domnul Nic aici și ne va transmite numele lui Dan uh, câteva comentarii de deschidere. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea următoare, aș putea să profit să vorbesc și eu acum? Dacă sunteți de acord? Bine, vă voi spune ce ne spune domnul Nica. Mă roagă să sub, da, subliniez trei aspecte. Așa cum spunea și colegul nostru, e nevoie de un buget mai ambițios. Deja au fost publicate cifrele, știm, însă noi, Parlamentul, ne dorim să se crească într-adevăr acest buget pentru a atinge obiectivele stabilite. Domnul Nica, de asemenea, solicită ca pentru o mai multă simplificare și structurare să se promoveze o participare corectă și justă din partea tuturor echipelor de cercetători din uh, Uniunea Europeană. Și de asemenea, în ultimul rând, nevoia de a asigura că, uh, ne asigura că acest program va fi constructiv și că oferă, aceste programe oferă o plus valoare clară care să ducă la beneficii pentru întreaga societate și pentru toți cetățenii. Acum, intervenția mea personală. Nu voi mai vorbi despre buget. Cred că, într-adevăr, această creștere e necesară. Avem și propunerea Parlamentului de revizuire intermediară, însă Ceea ce ne propune Comisia ne cam îngrijorează, deoarece creștea se materializează la piloanele 2 și 3, însă la pilonul 1 nu avem o creștere bugetară. La științe deschise, acest pilon mm, care e important pentru excelență și baza pentru restul pilonilor, deci ar trebui să se vadă o creștere bugetară proporțională și aici. La pilonul 2. Sunt îngrijorată legată de legătura între competitivitate și obiectivele sociale și competitivitatea industriei, mă scuzați. Am mai multe grijorări, însă eu înțeleg că se dorește aici să se evite anumite probleme, dar la cluster 2 am putea avea un program mai transversal. Eu nu înțeleg însă care e logica din spatele acestei propuneri. Științele umane, științele sociale ar putea să fie divulgate altfel. Deci eu nu văd de ce se consideră că un anumit domeniu ar trebui să aibă întâietate în uh, defavoarea altora. De asemenea, flexibilitatea între diferitele domenii. Asta ar putea duce la o anumită concurență între diferitele domenii și uh, după aceea n-ar mai fi importantă calitatea proiectelor, ci capacitatea anumitei uh, unități față de altele. Din punct de vedere operativ, nu voi spune ce îngrijorare am, însă dacă vom avea un comitet de programe prin clustere sau nu, deci va trebui să vedem ce se va întâmpla. Mă bucur că avem acea creștere albastră printre clustere, e un domeniu pe care trebuie să-l dezvoltăm pe viitor și e important de asemenea să se dezvolte un parteneriat public Uh, privat în acest domeniu. Deci uh, ar trebui să profităm de toată finanțarea privată și de toate sinergiile și în cadrul Orizont uh, Europa. În ceea ce privește clusterul de sănătate, acolo avem, s-a inclus acel proiect de un milion de genomi Medicina personalizată cred eu că poate și-ar fi găsit locul în altă parte. Noi ar trebui să ne ocupăm aici de cercetare, nu neapărat de platformă și logistică pentru anumite politici. De asemenea, nu prea înțeleg de cum se vor concretiza misiunile, însă, în fine, acum aș vrea să mă concentrez asupra instrumentului pentru IMM-uri. Un instrument foarte pozitiv, din câte cred eu care ajunge în faza a treia acum. Și e important uh, să avem previzibilitate și continuitate aici. Așa cum spunea domnul comisar, e important să avem flexibilitate în ceea ce privește finanțarea. IMM-urile depind foarte mult de subvenție și mult mai mult decât de credite. Deci nu trebuie să fie periclitată participarea acestor IMM-uri. Deci trebuie să încercăm să le garantăm succesul. Deci important să se mențină această trăsătură specifică a programului IMM. Acum să nu... E bineînțeles important, e important de asemenea și instrumentul pentru țările mai uh, puțin dezvoltate, însă să nu uităm că Luxemburgul face parte, o țară care e foarte dezvoltată. În cel de-al șaptelea program 7 exista un program specific care era pentru regiunile defavorizate, deci nu neapărat pentru țările mai defavorizate. Poate ar fi mai bine să vedem ce regiuni întâmpină dificultăți în ceea ce privește participarea la programul din Orizont 2020. Sinergiile, interesant ce s-a spus, însă nu trebuie să avem aici doar uh, uh, acele programe care sunt uh, un exemplu de excelență. Ar trebui să căutăm și alte programe care ar putea fi uh, utile aici. Însă voi uh, prezenta prin amendamente ideile mele. Vă mulțumesc, spune președintele. Voi uh, încheia. Acum, egalitatea între sexe. E nevoie de mai multă ambiție. În raportul de revizuire intermediară se spunea că acest criteriu al egalității între sexe să fie un criteriu mm, esențial și, de asemenea, în domeniul cercetării ar fi important să avem planuri cu privire la egalitatea între bărbați și femei. Salut, de asemenea, simplificarea parteneriatelor. Vă mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor acum, în numele grupului ECR, Domnul Toșenovski, aveți cuvântul. Děkuji, pane předsedo. Děkuji taky panu komisaři za... Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că din nou a venit în fața comisiei noastre pentru a discuta despre un subiect atât de important și anume finanțarea științei cercetării nu pe viitor. Sunt de acord că, într-adevăr, cercetarea și inovarea ar trebui să fie motorul pentru dezvoltarea Uniunii Europene și ca membru al Comisiei STOA trebuie să vă spun că întotdeauna am sprijinit această idee și mă bucur să văd vor putea fi crescute fondurile, deoarece inovarea și cercetarea vor juca cu siguranță un rol hotărător în ceea ce privește competitivitatea noastră la nivel internațional. Vor fi hotărătoare și pentru viitorul nostru ca Uniunea Europeană. Acum, referitor la Statele Unite ale Americii, sunt de acord că nu putem copia sistemul american deoarece acesta a fost creat uh, niște condiții diferite, s-a dezvoltat diferite, însă, pe de altă parte, sprijinul acordat startup-urilor ar trebui să fie uh, mult mai important în Uniunea Europeană. Dar cum rămâne și cu capitalul de risc? Capitalul de risc ar trebui să joace un rol mult mai hotărător în Uniunea Europeană, deoarece mm, noi avem o altă percepție asupra riscurilor. suntem mult mai, mult mai, mult mai reticenți decât americanii în ceea ce privește capitalul de risc și recurgerea la acesta. Ar trebui să fie o măsură prin care să sprijinim cercetarea și inovarea în Uniunea Europeană. Din documentul dumneavoastră nu am înțeles cum putem uh, împăca mm, capitalul de risc cu cercetarea și inovarea. Și sunt de acord că ar trebui sporite fondurile pentru diferite programe. Înțeleg că va fi greu din motive bugetare să facă acest lucru, însă grupul nostru sprijină această idee, deși avem anumite reticențe cu privire la alte aspecte. Thank you, Mr. Buzek. Mulțumesc, domnule Buzek, domnule comisar Moedeș. Vă mulțumesc că sunteți aici pentru a clarifica întrebările pe care le aveam privind propunerea Comisiei asupra Horizon Europe. Ca și colegii mei am multe întrebări, dar deocamdată aș vrea să subliniez un singur aspect în particular. Aș vrea să mă concentrez pe Consiliul European al Inovației și cum va funcționa acesta în practică, care va fi echilibrul între uh, Pathfinder și Accelerator în uh, structura acestea. Mă refer la alocarea fondurilor, dar și ce susținere va primi fiecare dintre aceste două subgrupuri. Apoi, vreau să mă refer la întreprinderile comune. Știu că există încă multă incertitudine în jurul acestora, dar aș vrea să ne indicați când va veni un mesaj clar din partea Comisiei Europene privind viitorul acestor întreprinderi comune. Și ultima chestiune, este legată de calendarul întregii propuneri Horizon Europe și CFM. Cum dorește Comisia să acționeze în continuare? Uh, și sunt sigur că foarte curând va trebui să discutăm uh, în amănunt aceste subiecte. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc, doamnă, pentru intervenția noastră concisă și clară. Și acum, domnul uh, Dalunde de la Versi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc comisarului pentru o propunere bună, date fiind circumstanțele dificile. Cred că putem să fim mândri de multe părți ale acestei propuneri. Ne bucurăm să vedem că excelența este conceptul cheie și suntem nerăbdători să colaborăm bine atât cu Comisia cât și cu raportorii din umbra. Am uh, trei întrebări. Mai întâi, acțiunile climatice dacă ne uităm la auditul uh, făcut pentru Horizon 2020, vedem că ținta era 30%, dar o să ne oprim undeva pe la 30% doar. Și de asemenea auditul pune sub semnul întrebării ideea că uh, și acești 30% sunt uh, proiecte reale de acțiune în domeniul schimbărilor climatice. Unele doar au fost etichetate așa. Deci întrebarea mea este ce Uh, mecanisme de asigurare vom crea pentru a îndeplini uh, această cifră de 39% în viitorul program. Apoi, începește rata de suprasubscriere pe care o vedem astăzi. Am întrebarea către Comisie. Ce facem ca să ne asigurăm, în paralel față de acest proces, să ne asigurăm că statele membre își cresc cercetarea pe, uh, cheltuielile pe cercetare și dezvoltare la ținta de 3% conform declarației de la Barcelona. În al treilea rând, atât Comisia cât și Parlamentul sunt foarte dornice să grăbească acest proces, în timp ce Consiliul cam uh, încetinește lucrurile. Uh, deci, întrebarea mea este ce putem face ca să ne asigurăm că atingem un acord și să avem apeluri de propuneri deja în 2021. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, domnul Silichiotis, în numele GUE. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele Gue Engel, aș vrea să uh, îl salut pe comisarul Medes, uh, pentru că a venit să discute cu noi această plamează. Aceste programe care sunt implementate, inclusiv Horizon Europe, au foarte multe aspecte pozitive, dar și multe slăbiciuni care trebuie abordate. Noi considerăm că legăturile între sectorul privat și uh, lumea academică adesea înseamnă, duc la situații în care rezultatele unor procese de cercetare sunt transferate unor întreprinderi private în loc să uh, Uh, fie folosite în beneficiul nostru al tuturor. Există o tendință ca anumite grupuri de interese să câștige mai degrabă decât societatea în ansamblul ei. Și noi suntem convinși că în Parlamentul European trebuie să ne asigurăm că obținem rezultate mai bune pentru banii pe care îi cheltuim. Și suntem de acord că avem nevoie de un buget mai mare. De asemenea, în, uh, în grupul nostru, GUE Engel, uh, suntem complet împotriva ideii de a finanța cercetare militară. Nu avem nevoie de militarizarea uh, Uniunii Europene, pentru că vor fi rezultate teribile. Și de asemenea aș vrea să subliniez că până acum, în Horizon 2020, din nefericire, există finanțare din surse care nu respectă drepturile omului. Vorbim despre Israel, de exemplu, care în, dreptul, în uh, teritoriile ocupate palestine nu respectă drepturile omului și asta e un lucru foarte grav. De asemenea, avem nevoie de reforme substanțiale în ce privește susținerea pentru programe care interacționează cu economia reală și care au un impact uh, real în ce privește crearea locurilor de muncă ce privește accesul la finanțare, trebuie să ne asigurăm că există acces egal în toate statele membre, pentru că în acest moment nu toate statele membre au acces egal la aceste programe și asta înseamnă că uh, unele companii, uh, IMM-uri, pierd pentru că nu au uh, aceleași șanse de acces și nu pot concura pe picior de egalitate și asta nu ajută programul Horizon 2020. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Capel de la ENF. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi la comisia noastră și vă mulțumesc pentru buna cooperare cu deputații europeni. Sunteți un exemplu pentru buna și intensa cooperare și pentru schimbul de informații. Mi se pare foarte important acest lucru. Trei puncte mi se par importante pentru dezbaterea de azi din punct de vedere al întreprinderilor. Întâi, faptul că pentru inovație, cercetare și dezvoltare s-a putut crește bugetul, da? Poate este mai este în continuare prea puțin, dar este o creștere și este simbolic faptul că s-a crescut bugetul tocmai pentru acest sector sector care este un motor al economiei și al creierii locurilor de muncă. În ceea ce privește întreprinderile, mi se pare pozitiv ceea ce ați spus astăzi, și anume calificarea pentru Orizont Europa ar trebui să însemne uh, automat și posibilitatea de a folosi fonduri structurale. E foarte important acest uh, lucru pentru a folosi fondurile structurale în statele membre. Și încă un element discutat de-a lungul uh, multor ani, fără succes, faptul că trebuie să se investească mai multe fonduri în introducerea pe piața unor uh, produse uh, și nu numai în cercetarea fundamentală. Am două întrebări în ceea ce privește IMM-urile. Întâi în ceea ce privește Orizont Europa. Nu trebuie eu să vă explic importanța acestui program. Pentru uh, țara mea uh, este un program foarte important. 460 de întreprinderi au beneficiat de pe urma acestui program. 325 de milioane de euro au fost investiți. Mi se pare pozitiv că rămân și cei trei piloni și bineînțeles că se cresc uh, fondurile, însă în Orizont Europa IMM-urile vor avea aceeași, uh, același procentaj de 20% uh, sumă uh, alocată um, și veți lucra cu același gen de măsuri și apoi programul pentru piața unică. Până acum se concentrează asupra IMM-urilor. Aș vrea să vă întreb care va fi direcția aici. Dacă doriți să consolidați mai degrabă rețeaua Enterprise Europe sau dacă propunerea dumneavoastră merge mai degrabă în direcția protecției consumatorilor sau ambele. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Uh, speakers on behalf of political groups and rapporteurs, of course. Now the others. După vorbitorii în numele grupurilor politice, acum dau cuvântul celorlalți colegi, domnul Martel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Ați oferit deja un tablou destul de general. Eu vreau să vă pun o întrebare mai țintită, deși nu, poate nu chiar portofoliul noastră, e portofoliul domnului Sefcovic, dar noastră conduceți portofoliul cercetării, dezvoltării. Eu vreau să vă întreb în legătură cu uh, eforturile pe care domnul Sefcovic le-a făcut uh, pentru Uh, eforturi de cercetare și cooperare la nivel european absolut indispensabile, pentru că știm că uh, chinezii investesc uh, masiv și știți că pentru IMM-uri e o mare dificultate să susțină un buget de cercetare și inovare. Deci poate că ar trebui să facilităm aceste acțiuni pentru IMM-uri. Poate că ar trebui să avem un buget specific ca să de exemplu, ca să susținem tranziția spre automobilul electric și ca să nu facem, să nu repetăm uh, greșelile trecutului în ce privește panourile fotovoltaice. Deci nu credeți oare că această susținere ar fi necesară? Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Marias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie să urez și o bun venit comisarului Modeș uh, la comisia noastră și aș vrea să fiu de acord cu noastră că, în mod clar, e un domeniu foarte important și o inițiativă foarte importantă și nu ar trebui doar să ne luăm după Statele Unite în tot ce fac acestea. Dar un lucru să nu uităm, din 1980 cu Badal Act, Statele Unite au introdus preferința pentru propria lor, pentru propria lor industrie, pentru propriile lor companii și patentele uh, și eliberarea de patente uh, sunt o activitate care se face în interiorul Statelor Unite și e mult mai dificil uh, să se folosească aceste patente în afara Statelor Unite. Deci banii publici pe care îi investim pentru patentul, pentru brevetul european, trebuie să ne asigurăm că acești bani sunt folosiți de companii europene în Europa și numai uh, cu titlul de excepție acestea vor, aceștia vor fi disponibili uh, pentru companii din afara Europei. Este un, lucru, un exemplu uh, foarte bun uh, despre ce face bine America. Își protejează fondurile, investițiile și valoarea adăugată și am putea să facem același lucru în Europa Vreau să spun că uh, ar, ar trebui să cheltuim bani ca să facem cercetare, inovare și uh, după aceea să uh, lăsăm, pe, să lăsăm companiile americane să folosească aceste lucruri gratis. Pentru că dacă le protejăm mai bine, am putea crea mai multe locuri de muncă în Europa și am putea să generăm mai multe uh, locuri de muncă în Europa. Mulțumesc foarte mult, colegul Kohlicek. Domnule comisar, aș avea câte observații. Aici sunt, în, exact în fața dumneavoastră. Aș avea câteva observații și dacă nu vă deranjează, îmi vorbesc limba maternă cehă, dar dacă vă deranjează pot vorbi și o altă limbă. În primul rând, eu cred că este necesar ca partea folosită pentru cercetare, partea din PIB folosită pentru cercetare să fie crescută. Nu putem uh, realiza acest lucru peste tot, dar țări diferite au potențial diferit și ați menționat uh, clusterele. Clusterele ar trebui să fie deschise tuturor, nu doar marilor uh, state membre, ci și țărilor uh, mici și mijlocii. Și ele ar trebui să fie implicate. Asta este important atât pentru IMM-uri, cât și pentru țări mici și mijlocii. În ce privește cercetarea de bază, activitatea de cercetare de bază. Aceasta uh, produce puține brevete, dar este important totuși să creăm aceste brevete ca să putem progresa. Dar în clustere poate că ne concentrăm prea mult pe aplicații și nu pe cercetare primară. Apoi, începește uh, atractivitatea profesiilor tehnice. Europa, în, în trecut, uh, era cunoscută uh, pentru capacitatea sa de a produce experți de o calitate foarte ridicată. Astăzi, însă, constatăm că ingineri, persoane cu background tehnic, Uh, sunt uh, în număr uh, din ce în ce mai mic. Și că, din, așa, asta e propria mea experiență, ce, ce vă spun, în loc de sute de absolvenți de facultăți tehnice, avem poate doar 20 sau 30. Și asta poate fi o problemă pentru viitorul Uniunii Europene, pentru că trebuie să decarbonizăm economia și să facem un un mare salt înainte. Important este să ne concentrăm pe hidrogen, să începem cu electroliza, cu stocarea bazată pe uh, hidrați și pe alte stadii intermediare și să ajungem până la îmbunătățirea tehnică a pilelor de combustie, pilelor cu hidrogen. Noi suntem implicați în acest domeniu, dar nu suficient. Uh, suntem de acord că 1% din energia noastră trebuie să vină din hidrogen până în 2020. Doamna Grechen, ultimul nostru vorbitor de pe listă, dar nu cel, în cel din urmă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, Carlos, că ai venit din nou la ITRE. Am avut întotdeauna un dialog foarte constructiv cu tine și cu echipa ta de când ai devenit comisar. Aș vrea să mă fac ecoul uh, comentariilor uh, prietenului meu de la grupul Verzilor și de asemenea cele legate de Airbus și de electrificare. De asemenea, mulțumesc pentru comentariul de la ultima ședință I3 la care ai spus că Brexitul este un lucru din care pierde toată lumea. Trebuie să putem continua investițiile în cercetare și inovare dacă vrem să fim în continuare în avangardă aici în Europa, începește energia, chestiuni digitale, creșterea economică în viitor și crearea de locuri de muncă. Îți mulțumesc Uh, pentru activitatea ta în domeniul regenerabilor uh, și că am avut rezultate bune săptămâna trecută, dar este crucial să investim în tot lanțul de producție, inclusiv în diseminare și evaluare. Uh, în mod tradițional ne-am concentrat prea mult pe producție și nu suficient, după părerea mea, pe cercetare și dezvoltare și pe diseminare și evaluare. Repet și eu comentariile unor colegi în ce privește egalitatea de gen. Trebuie să avem aici rezultate mai bune. Și în fine, poate, Carlos, tu poți să-mi dai răspunsul dacă Marea Britanie nu poate să facă acest lucru, care să fie totuși rolul Marii Britanie în tot acest uh, efort uh, minunat? Președintele, mulțumesc, doamnă, sper că veți avea parte de răspunsuri clare. Mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru uh, intervenții. Știți că nu avem foarte mult timp, nu avem prea mult timp, așadar trebuie să fim foarte bine organizați ca să terminăm uh, uh, totul uh, în 8 luni, inclusiv negocierile. Nu o să fie ușor, dar ar trebui să fim pregătiți pentru asta. Așadar, dialogul nostru structurat este și mai important în acest moment, pentru că în 8 luni va trebui să încheiem discuțiile cu Consiliul și cu președ... în cadrul președinților austriacă și română. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc pentru toate întrebările și pentru toate intervențiile. Din toate discuțiile uh, pe care le-am avut, aș încerca să răspund sistematic. Încep cu prima întrebare legată de buget și sunt întrebarea dacă sunt uh, mulțumit de rezultat, da. E destul? Nu, dar asta e ce avem și mă bucur că Parlamentul se luptă pentru el și știți care e poziția mea dar cred că rezultatul obținut a fost foarte important. M-ați întrebat foarte direct uh, în legătură cu alimentație, alimente și resurse naturale. Am uh, crescut foarte mult uh, această parte a bugetului, pentru că eu cred că înainte era prea mică. Dacă vă uitați la alte clustere, cum ar fi climă, energie, mobilitate, 15 uh, miliarde sau industria digitală tot 15 miliarde. Așadar, ce spun este că dacă viitorul uh, este cel al industriilor digitale și punem 15 miliarde pe acest cluster și uh, e despre climat și energie și punem alte 15 miliarde, atunci dacă vorbim de resurse alimentare, dacă vorbim de economia circulară, de ce vom mânca în viitor, asta e practic lucrul cel mai important. Deci, Chiar dacă e o mare creștere, cred că e o creștere necesară în legătură cu această parte a programului, pentru această parte a programului. Deci mă bucură și sunt mândru de această creștere, pentru că dă, dăm dovadă de ambiție aici, la Comisia Europeană, pe acest subiect și vreau să vă ofer această explicație în legătură cu cifrele. Apoi, ați subliniat uh, nevoia împărtășirii rezultatelor excelente și a extinderii bugetului. Cred că asta este unul dintre lucrurile foarte importante pe care le discutăm. A fost o chestiune de principiu să putem dubla această parte a programului. Cred că este esențial pentru atât de multe țări și vom păstra acest punct și cred că trebuie să împărtășim, să creștem domeniul de aplicare a instrumentelor. Apoi ați, v-ați referit la cloud la cloudul Open Science, uh, cred că aveți dreptate, cred că acum trebuie să trecem de la vorbe la fapte și cred că uh, Science Cloud-ul trebuie să devină o realitate, deci trebuie să avem o foaie de parcurs, să știm ce vrem și vă mulțumesc pentru comentariu. Apoi ați avut o întrebare mai tehnică legată de planificarea strategică sau programarea strategică, cum vrem să-i spunem. Vreau să spun clar că această idee a planificării strategice exista deja uh, și că e foarte importantă în ce privește uh, tranziția de la documentele juridice la program și apoi la planificarea strategică. Probabil că am vorbit mai mult despre ea de data asta din cauza misiunilor și a importanței misiunilor și cum uh, definim apoi aceste misiuni în ce privește criteriile dar uh, iau notă de comentariul noastră privind planificarea strategică și cred că ar trebui să fim mai uh, clari în viitor în legătură cu ce va fi planificarea strategică și ce nu va fi, dar asta vine din trecut. Însă am vorbit mai mult despre de data aceasta. Apoi, în legătură cu sinergiile, mulțumesc uh, pentru comentariu Cred că formularea va fi în programul fondurilor structurale și nu a existat în propunerea noastră în uh, așa de multe detalii cum v-am scris tuturor. Dar uh, în ce privește uh, fondurile structurale, ea există și vom putea să o vedem acolo. De aceea vreau să vă spun acest lucru, pentru că probabil că nu este atât de vizibilă Uh, și Cristian și-a dat seama că descriam un lucru care nu era foarte detaliat în propunere, dar el există acolo, în CFM există, în programele structurale. Și apoi chestiunea egalității de gen, uh, o întrebare care a fost pusă și de alți membri, și de Tereza, și de Soledad. Uh, cred realmente că în ce privește egalitatea de gen, marea decizie pe care va trebui să o luăm în viitor este că știm unde au funcționat politicile de gen în țările nordice? Ele au funcționat uh, când au fost realmente promovate și când s-a, nu doar s-au uh, stabilit niște ținte simple. Deci când a existat o, un efort în această direcție și dați-mi voie să spun ceva. Atât de multe femei, uh, oameni de știință vin la panelurile noastre și îmi spun că se simt binevenite pentru că panelurile au între 40-50% femei, panelurile științifice, și că situația e mult diferită de situația din țările din care provin ele. Deci să nu uităm uh, nici acest lucru, să nu fim prea critici față de noi înșine, pentru că totuși am făcut multe lucruri în, în această direcție, dar aș vrea să fim și mai ambițioși, deci puteți conta pe mine în această chestiune. Apoi am avut întrebarea Uh, uh, puse de, doamna, de Soledad și de domnul Danica, În portuniol o să răspund, uh, o să răspund la întrebare. Referitor la buget, bineînțeles că sunt mulțumită, însă e drept că am fi putut fi mai ambițioși și eu sper să avem aliați în continuare aici în Parlamentul European care să lupte pentru ca țările membre să înțeleagă cât de important e bugetul. Numărul 100 e un număr simbolic și dat fiind că e atât de simbolic, sper să înțeleagă asta și statele membre, simbolismul cifrei 100. Domnul Danic a pus întrebări legătură cu cetățenii ceea ce mi se pare mie esențial și de aceea misiunile sunt considerate ca fiind atât de importante. Misiunile din domeniul științei uh, au acest scop să implice cetățenii. Și de asemenea e important să obținem ceva mm, pe înțelesul cetățenilor și asta va fi în continuare principala mea preocupare. Deci cum să explicăm mai bine ceea ce facem? Misiunile intervin aici. Acum, ați pus întrebări în legătură cu pilonul 1 și uh, sporirea bugetului. Dacă ne uităm la toate liniile bugetare și ne întrebăm care e cea mai mare linie bugetară și ne uităm la toate și vedem că European Research Council, Consiliul European Cercetare, e cea mai importantă. Am fost atenți pentru ca suma cea mai mare pe care o avem la toate programele să țină de acest prim pilon. Însă, așa cum spuneam la început, întotdeauna e greu să alegi, să alegi o opțiune sau alta. Însă, pentru mine a fost esențial ca linia cea mai importantă să fie aceasta. Vorbeați de asemenea despre provocările sociale. Da, într-adevăr, sunt importante aceste provocări și dacă ne uităm la propunerea noastră în detaliu, uh, veți vedea cum avem aici toată partea ce ține de intervenții, de democrație. Vrem ca pe viitor științele sociale să ne ajute să ne apărăm democrația. A partea ce ține de patrimoniu cultural, transformarea socială, catastrofe, dezastre, reziliență socială, deci toate acestea sunt foarte bine definite și trebuie să facă parte din toate programele și trebuie să fim conștienți că aceste provocări sociale, această parte, am și un coleg care mă așteaptă acum în afara sălii, asta mi s-a spus, însă vreau să vă spun, deci în ceea ce privește IMM-urile, Consiliul European de Inovare la asta se referă, la IMM-uri tot ceea ce ține de EIC, deci acel accelerator și instrumentul IMM-urilor. Deci acest instrument pentru IMM-uri nu va dispărea, va fi îmbunătățit, ca și acel Fast Track Innovation, care nu va dispărea, ci va fi îmbunătățit. Deci asta face parte din text. Președintele îmi face presiunea asupra mea să închei. Voi încerca totuși doar să răspund fiecare foarte rapid. Sper și după aceea pot să vă răspund uh, bilateral. Domnul Toșenovski m-a întrebat în legătură cu capitalul de risc de investiții și mi se pare foarte important. Știți că am fost un uh, apărător, mare apărător al acestui capital uh, și a creșterii lui prin acel fond de fonduri care devine o realitate. Deci, practic, un euro bani publici, 3 euro bani privați. Pentru fiecare euro pe care îl investim, noi obținem 3 din partea sectorului privat și acum avem o selecție a managerilor. Am uh, semnat deja mm, primul uh, eveniment cu primul manager și acum ei trebuie să obțină fondurile private. Și dați-mi voi să vă spun că am fost la Praga acum câteva zile și am fost foarte entuziasmat de antreprenorii pe care i-am văzut acolo. Apoi, Doamna Verinca, mi-ați pus o întrebare foarte detaliată în legătură cu cele două componente, Pathfinder și Accelerator. Cred că o să facem la fel ca la ERC, în sensul că nu o să divizăm sume, sumele imediat între cele două sectoare, dar dacă vă gândiți că puteți avea o aproximare atât pentru uh, Pathfinder cât și pentru accelerator. Deci puteți vedea care este divizarea fondurilor sau puteți să evaluați. Apoi domnul de unde m-a întrebat uh, câteva lucruri foarte importante. Începește acțiunea în domeniul climatic. După cum vedeți, uh, păstrăm ținta. Nu e ca și cum ținta dispare. Ținta este acolo, dar întrebarea noastră a fost mai dificilă. A fost ce se întâmplă, de ce nu realizăm acea țintă în mod clar. Cred că a existat chestiuni diferite, dar mai întâi pentru că cercetarea de jos în sus nu a fost uh, contorizată. Deci proiecte IRC care contribuie la schimbările climatice nu se puteau găsi de la început, pentru că erau de tip bottom-up. Așadar, trebuie să punem totul la oaltă și trebuie să facem un efort mai mare și cred că ați vorbit despre uh, elementele de siguranță și o vom face, pentru că noi credem în aceste lucruri. Nu încercăm doar să fim uh, drăguți cu cineva uh, și sper că vom avea misiuni uh, în domeniul climatic în acest uh, în zonă. Apoi, uh, sper că mă voi bucura de, de uh, susținerea noastră în relația cu Consiliul. Apoi, doamna Silichiotis, domnul Silichiotis, mă scuzați, uh, m-a întrebat despre transferul de informații între academ mediul academic și mediul privat. De ce este atât de important în propunere datele deschis, datele și accesul deschis pentru tot ce este public Uh, oamenii care sunt uh, plătitori de taxe trebuie să aibă acces la aceste date. Nu e, aceste date nu sunt închis, nu sunt un cerc închis pentru pentru cineva. Apoi ați spus că sunteți împotriva părții militare. Asta nu face parte din discuția noastră, pentru că Horizon Europe e, nu e militar, e un proiect civil. Din acest punct de vedere, uh, și în rolul meu aici pot să vă reasigur că vom, fi, că vom rămâne așa cum suntem în viitor. Deci nu vom avea cercetare militară și vreau să reasigur să vă reasigur în legătură cu acest lucru. Apoi ați vorbit despre țări. Cred că trebuie să vedem diferite țări și diferite situații. Cred că trebuie să vedem uh, țările ca poduri care rezolvă punți între conflicte. Uh, și trebuie să vedem ce punți putem avea cu anumite țări Acestea sunt importante. Apoi, doamna Capel, doamna Capel, vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea continuă de care ați dat dovadă și pentru activitatea noastră. Cred că sinergiile pe care le-ați menționat sunt extrem de importante pentru viitor, fiindcă în cele din urmă vom avea fonduri structurale uh, și Horizon Europe uh, funcționând la oaltă. Nu e vorba doar de cercetare primară, Uh, mi-ați vorbit despre ținta de 20% care nu există în această propunere, dar cred că dacă vă uitați la uh, istoria noastră, întotdeauna am depășit 20% pe IMM-uri, deci sunt sigur că vom ține, vom menține acest nivel. Dar, într-adevăr, n-am dat această țintă clară, ați observat bine, dar uh, eu cred că pentru că nu avem nevoie de ea. Pentru că IRC-ul va da un impuls atât de puternic încât nu vom avea nevoie. Apoi, uh, foarte rapid, domnul Marta, m-ați uh, întrebat uh, în legătură cu misiunile. Nu știu cum să traduc în misi... provocările misiunilor pe care le, le, ni le-am stabilit. Bateriile sunt exact asta. Deci dacă aș putea avea în Europa Aș vrea să putem fi mândri în Europa, să spunem că am creat prima baterie care, pe care să o vrea canadienii imediat. Sau să avem prima mașină cu emisiuni zero, emisii zero de carbon. Dacă spuneți doar că vom face cea mai bună baterie, oamenii nu o să știe despre ce e vorba, la ce folosește. Deci mie îmi place foarte mult acest exemplu al bateriilor pentru vehicule cu emisii zero. Știți că vrem să facem cât mai multe și văd și eu în discuțiile noastre că în acest domeniu ideea este să avem emisii cât mai reduse. Deci un exemplu foarte bun. Apoi domnul Marias a spus uh, întrebarea domnului Marias. Cred că trebuie să avem o atitudine reciprocă. În loc să spunem că vrem să protejăm totul, să spunem că vrem să protejăm cetățenii și asta înseamnă să cerem reciprocitate cu uh, țările terțe. Deci dacă avem reciprocitate, dacă eu fac ceva pentru cineva și acea persoană nu îmi răspunde la fel, atunci n-ar trebui să mai am de-a face cu persoana respectivă. Deci vrem reciprocitate, vom apăra acest principiu. Și apoi l-am avut pe domnul uh, Kolicek. Mulțumesc foarte mult. Uh, am fost uh, nu de mult la Praga. Ați vorbit despre chestiuni diferite, cum ar fi profesiile tehnice. Vreau să mă refer la un lucru important, pentru că nu voi putea să răspund la toate comentariile noastre. Cum uh, creăm mai multă atractivitate pentru aceste profesii tehnice? Și cred că trebuie să arătăm că profesiile tehnice sunt uh, importante pentru copii, pentru că uh, sunt esențiale pentru viața lor. Deci dacă uh, Uh, vrei să fii parte al lumii digitale, trebuie să lucrezi în aceste uh, profesii, trebuie să creezi legături între arte și științe și profesiile tehnice, să creezi uh, ceva care să fie distractiv într-o oarecare măsură și atractiv pentru copii. Deci trebuie să lucrăm mai mult pe această abordare în, în programele noastre, să facem lucrurile mai atractive și vreau doar să spun că sunt de acord cu punctul nostru de vedere. Și în fine, Tereza, nu pot să vorbesc în numele guvernului britanic, pot doar să spun că e foarte clar în propunerea noastră că avem uh, ușa deschisă pentru Marea Britanie. Deci ușa este deschisă și acum aștept uh, reacția Marii Britanii pentru că cred că modul în care ne-am uitat uh, spre această asociere, asociere cu țările terțe e destul de clar și poate fi funcțional în viitor în relația cu Marea Britanie. Mulțumesc foarte mult, scuze că am depășit timpul. Președintele, mulțumesc foarte mult, mulțumim, fantastic uh, intervenție, spune președintele, și răspunsuri foarte precise. Așadar, mulțumim foarte mult pentru toate răspunsurile și dorința de cooperare și noi suntem gata să cooperăm, suntem pregătiți pentru un efort uh, foarte, foarte susținut. Sper că vom termina totul uh, și că totul va fi în regulă. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, you see, we are going from one topic to... Dragi colegi, vedeți că trecem de la un subiect la altul, unul mai important ca celălalt. Vă rog, dragi colegi, If anybody would like to leave us, which is not... dacă cineva dorește să părăsească sala, nu e foarte, politică, nu e foarte politicos, dar cine dorește să o facă, să o facă cât se poate de rapid. Îmi pare rău să vă spun asta, um, dar nu avem timp. Următorul punct. Punctul 7 pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu doamna Maria Gabriel, comisar european pentru economia, digital, economia și societatea digitală. Schimb de opinii ce face parte din dialogul structurat vom discuta, printre altele, programele legislative nou adoptate în cadrul noului cadru financiar multianual. Pro vom discuta, um, doamna Gabriel va prezenta propunerea privind programul digital și partea digitală a mecanismului conectarea Europei. Ambele sunt foarte importante pentru noi Bineînțeles că putem discuta, aborda și alte subiecte, însă nu avem foarte mult timp. Deci vă rog, dragi prieteni, să fiți conciși. Încep prin a-i da cuvântul doamnei comisar. Vă dau cuvântul, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. În primul rând, vă mulțumesc pentru această ocazie de a avea un schimb de opinii atât de important pentru a continua să lucrăm mână în mână cu Parlamentul și mai ales cu Comisia ITRE. Am să mă refer la câteva subiecte cât se poate de importante. Luăm în acest moment decizii decisive pentru viitorul uh, Uniunii Europene. Am uh, luat decizii privind cadrul financiar multianual într-un timp destul de scurt și acesta va aduce cu sine o serie de schimbări necesare pentru Europa. Am propus un buget modern care definește prioritățile Uniunii. În acest buget, domeniul digital are un nou loc consolidat cu o alocare bugetară crescută și, de asemenea, am creat un cadru mai uh, bun pentru investițiile în acest domeniu. Investițiile în domeniul digital vizează toate statele membre și întreg teritoriul Uniunii Europene, pentru că numai printr-o abordare comună vom putea face ca Europa să fie mai puternică și mai competitivă. Însă toate acestea nu se vor putea face fără sprijinul Parlamentului. Și acesta este și Um, apelul către dumneavoastră uh, să sprijiniți această viziune pe care vă voi, vă voi prezenta. Bineînțeles, avem de-a face cu un efort uh, foarte important în contextul Brexitului. Este un efort necesar, pentru că fără investiții cheie, Europa și concetățeni, concetățenii noștri au mult de pierdut. Întâi avem de-a face, vorbim despre sprijinul pentru domeniul digital. În următorul CFM, acest sprijin se va, se va defini în, în jur la patru elemente. Un nou program Europa Digitală, finanțarea inovației și cercetării și inovației în domeniul digital, și tocmai ați discutat cu colegul meu Moedaș, uh, pilonul digital pentru mecanismul conectarea Europei, dar și uh, dimensiunea media din Europa cre creativă. Întâi, programul Europa Digitală. Pentru prima dată, într-un buget al Uniunii Europene, propunem un program care dorește să afirme excelența și leadership-ul european în tranziția digitală. Uh, Europa digitală are nevoie de investiții pentru capacitățile noastre pentru a obține o competitivitate europeană consolidată în beneficiul tuturor. Aceste investiții, sub nicio formă, nu vor, uh, se vor suprapune cu ceea ce facem deja în domeniul cercetării și dezvoltării și cu niciun fel de uh, acțiune din uh, um, fondurile structurale. Este vorba de a oferi Europei capacități uh, digitale esențiale care îi lipsesc în momentul de față. Pentru a face asta este urgent să investim în tehnologii pertinente și să facem în așa fel încât uh, tranziția digitală să fie în serviciul um, consumatorilor și cetățenilor este nevoie de investiții rapide, dar de ce ar trebui ele să vină din bugetul european? Răspunsul meu este simplu. În momentul de față ne dăm seama că forțele pieței nu au fost capabile um, singure să uh, ducă la investițiile necesare. Este nevoie de un efect de angrenare. Um, iar aici va interveni bugetul european pentru a completa uh, acest, uh, acest, acest eșec al pietrei. Știm că avem țări concurente, China, Statele Unite, care au ales să investească în mod masiv în domeniul digital, însă statele membre singure nu au putut să uh, mențină pasul cu investițiile la nivel mondial. Bugetul propus este de 9 miliarde de euro și el reprezintă un efort, însă în contextul ă, și asta în contextul bugetar ă, actual, însă ă, în context global este destul de redus și orice fel de reducere a acestui buget ar aduce cu sine riscul de a nu ne atinge obiectivele. Am încredere în capacitatea noastră de a maximiza impactul acestui buget atât prin coordonare la nivel european, cât și prin semnalul pozitiv transmis uh, pentru investițiile publice și private la nivel național. Programul Europa Digitală va consolida capacitățile strategice europene în domenii tehnologice cheie și va duce la adoptarea Um, acestor tehnologii. De asemenea, va oferi un sprijin pentru competitivitatea viitoare și dezvoltarea unui leadership european în cinci domenii esențiale. Mai exact, um, calculele de înaltă performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică, competențele digitale avansate, dar și utilizarea optimă a capacității a capacității digitale și a interoperabilității. Avem rezultate, uh, ne așteptăm la rezultate bune. Chiar și numai inteligența artificială ar putea să ne aducă um, creșteri semnificative a PIB-ului uh, la nivel mondial, însă noi la nivel european dorim să jucăm un rol important în acest sens. Același lucru se aplică în securitatea cibernetică. Europa ar trebui să devină lider până la finalul cadrului financiar multianual. Apoi, programul Europa Digitală ne oferă posibilitatea de a dezvolta competențe uh, digitale avansate atât de necesare. Pentru acest program ne exprimăm uh, disponibilitatea ca Um, să implicăm um, antreprenorii și întreprinderile în, uh, în lumea digitală. Apoi, noul program pentru cercetare și dezvoltare în domeniul digital, Orizont Europa. Aici uh, fondurile alocate au crescut și uh, s-a ajuns la aproximativ 16 miliarde de euro. E semnalul pe care îl căutăm Um, și pe care vrem să-l transmitem, astfel încât investitorii să um, continue cu cercetările în domeniul digital. Orizont Europa va aduce, un, va, va aduce rezultate concrete în cercetare și în inovație în domeniul uh, digital pentru a ne permite să depășim provocările cu care ne confruntăm. În domeniul uh, digital și al industriei, pentru a putea Uh, dezvolta tehnologii generice precum industria artificială sau robotica, în domeniul uh, rezilienței și securității cibernetice. Și aici uh, mm, joacă un rol foarte important. În ceea ce privește știința deschisă și sprijinul către, pentru infrastructurile electronice, dar și sprijinul pentru a uh, intensifica inovațiile. Acestea sunt unele dintre obiectivele pe care le-am stabilit. În ceea ce privește conectivitatea, mecanismul uh, pentru conectarea Europei uh, digital, deci CEF digital, este al trei, a treia dimensiune aici. Prin noul cod de comunicări uh, electronice și mulțumesc președintelui Buzek și raportorului Parlamentului și raportorilor din umbră, e bine, cu acest dosar, mesajul transmis este că dorim să ne uh, dotăm cu mijloacele pentru a avea mai multe investiții private în servicii la nivel european. Vă mulțumesc pentru uh, cooperare. Însă, când vorbim despre investiții, știm că lipsa investițiilor este imensă. Chiar și noi pentru a ne atinge obiectivele până în 2025 vom avea nevoie de 155 de miliarde de euro în plus. Și pentru asta estimăm că bugetul european poate juca un rol, în special în domeniile cu o dimensiune transfrontalieră sau în domeniile în care uh, piața eșuează. Propunerea noastră pentru CEF digital se concentrează numai asupra conectivității, uh, infrastructura fizică pentru rețea care este la baza tehnologie digitale, transformarea digitală a întreprinderilor europene și modernizarea sectoarelor, precum transportul, energia, sănătatea, dar și administrația publică, um, au nevoie de acces la o rețea de, cali- de um, capacitate înaltă sau foarte înaltă rețelele electronice de înaltă capacitate sunt din ce în ce mai cerute, iar noul mecanism conectarea Europei ar trebui, în mod logic, să pună accentul pe infrastructura de conectivitate digitală. Propunerea noastră este să avem un buget de 3 miliarde de euro. Acest nou CEF va sprijini proiecte cu dimensiune transfrontalieră, de exemplu, coridoarele transfrontaliere 5G de-a lungul axelor de transport principale, Wi-Fi for You, precum și uh, o conectivitate la nivel de uh, gigabyte uh, pentru spitale, școli și așa mai departe. De asemenea, dorim să conectăm uh, gospodăriile europene la rețeaua de înaltă capacitate prin fondurile InvestEU sau prin fondurile structurale și acestea trebuie să contribuie în mod ambițios la uh, eliminarea riscului uh, de fragmentare digitală. Un ultim element, uh, dimensiunea media din programul Europa Creativă. Acesta are ca scop creșterea competitivității sectorului nostru audiovizual. Aici se creează spațiul um, pentru tehnologia digitală. Domeniul media este unul esențial atât pe, inclusiv pentru promovarea valorilor noastre fundamentale în Uniunea Europeană și în statele terțe. Acestea, aceste patru elemente sunt baza pentru noua abordare pentru investiții în domeniul digital până în 2028 pentru ca acestea să fie solide, să poată uh, duce la rezultate, este esențial să putem menține aceste bugete. Mă, aștept pe, mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru a acorda Europei locul întâi atât de bine meritat uh, pentru transformarea economiilor și societăților noastre înspre era digitală. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă asculta ideile, sugestiile uh, și întrebările și voi încerca să vă răspund. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Uh, un discurs foarte clar. Um, nu avem atât de mult timp uh, pentru a discuta toate programele. Mecanismul Conectarea Europei, Europa Digitală. Ne simțim responsabili pentru ambele, bineînțeles partea digitală din Mecanismul Conectării Europei. Deschid acum discuția și dau cuvântul doamnei raportor Angelica Mlinar, raportor pentru Europa Digitală. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru prezența de azi uh, aici. Ca raportor pentru programul Europa Digitală, salut propunerea comisiei. Aș dori să o descriu ca pe una pozitivă și cât se poate de necesară Uh, pentru a răspunde la uh, startul pierdut în ultimii 10 ani uh, pentru era digitală. Aș dori să mulțumesc de asemenea serviciilor Comisiei pentru că au fost disponibile și dispuse să coopereze de când a fost publicată această propunere. Sunt convinsă că vom avea un schimb constructiv în următoarele săptămâni și luni și că se va asigura un ritm rapid al um, progreselor un program de 9,5 miliarde, ce va începe în 2, în 2 ani. Se pune multă presiune asupra Parlamentului și serviciilor sale și mai ales la nivel tehnic a existat multă uh, presiune, dar atât uh, Comisia cât și Parlamentul au promis uh, să ajungă la rezultate cât se poate de repede. Asta se va întâmpla sub um, președinția austriacă ce a numărat printre prioritățile sale uh, Europa Digitală. Așteptăm uh, din partea Consiliului să se exprime uh, asupra dosarului sau asupra posibilității unei proceduri accelerate pe 28 iunie. Sperăm că va avea loc o bună cooperare cu Consiliu și că vom negocia în, pe baza unei bune cooperări cu Consiliul. Am Um, subliniat nevoia de a ne asuma un angajament pentru a oferi investitorilor un uh, scenariu previzibil, astfel încât să asigurăm în continuare finanțare pentru cercetători, um, studenți și, uh, și așa mai departe. S-au clarificat multe uh, întrebări deschise, dar rămân unele chestiuni nerezolvate. Cum nu toate propunerile au venit deodată, propunerile pentru CFM, rămâne destul de complicat să înțelegem cum vor funcționa în practică sinergiile între diferitele programe. Mai, um, mai ales acolo unde uh, gestiunea va fi la agențiile UE. Uh, Câteva elemente. Întâi, în ceea ce privește supercomputerele, trebuie să profităm de acest moment. În între facilitățile top 10 uh, de supercalculatoare în această perioadă, niciuna nu este a noastră. În top 100 găsim 44 facilități UE, 9 dintre ele uh, sunt ale Regatului Unit, ale cărui, al, al cărui destin rămâne a fi stabilit. Există angajamente la alt la alt nivel politic și angajament din partea investitorilor. Acum avem, datorită acestora, uh, o propunere privind o întreprindere comună europeană. Aceasta a precedat uh, publicarea programului digital pentru a asigura sinergie între piloni și co coordonare între agențiile responsabile. Putem să ne așteptăm la un acord uh, cât se poate de repede în ceea ce privește întreprinderea comună? Asta ar fi prima întrebare. În al doilea rând, o îndoială în ceea ce privește gestionarea directă se referă la obiectivul de securitate cibernetică. Am fost uh, informați că noua, o nouă entitate va fi responsabilă. Puteți, doamnă comisar, să ne dați un moment indicativ privind publicarea noii propuneri și, dacă este posibil, care va fi rolul ENISA în uh, ceea ce privește această nouă entitate. În al treilea rând, în ceea ce privește inteligența artificială, uh, Inteligența artificială a fost un element cheie și în uh, programe de cercetare și dezvoltare precedente, în domeniul roboticii, de exemplu. Uh, investițiile private au fost esențiale aici, asigurate prin parteneriate public-private și un număr mai ridicat uh, din uh, top 100 instituții, institute cu ar, inteligență artificială sunt uh, europene. Avem multe rapoarte care ne arată că inteligența artificială este gata să ajungă pe piață cu mari companii care dețin proprietatea intelectuală, dar întreprinderile nu sunt pregătite pentru inteligența artifici artificială. Dificultatea este să se, uh, să se obțină beneficii Uh, iar costurile sunt mult mai mari pentru companiile mai mici. Tocmai de aceea salutăm ideea unei rețele de hub-uri digitale care ar putea fi ușor accesibile IMM-urilor pentru a putea să beneficieze de soluții de inteligență artificială. În comunicarea privind uh, inteligența artificială, publicată în aprilie, s-a prevăzut o investiție suplimentară de 1,5 miliarde sub orizont 2020 iar Comisia va coopera împreună cu statele membre la un plan coordonat privind inteligența artificială care ar urma să fie adoptat până la finalul acestui an. Comunicarea a propus crearea unor noi hub-uri de inovație digitale dedicate inteligenței artificiale. Când uh, Europa digitală va începe în 2021, aceste hub-uri existente deja vor prelua noile funcții prevăzute în programul digital și apoi își vor extinde competențele către alte obiective, mai ales obiectivul orizontal de a promova competențele digitale avansate. Acesta ar fi cel mai important element uh, pentru mine. Și în ultimul rând, pro programul Digital Europe dorește să catalizeze investițiile private pentru a maxima maximiza um, efectul fondurilor europene cheltuite. Ideea nu este să se înlocuiască eforturile naționale prin finanțare europeană. În același timp, însă, este esențial să nu fie um, excluși, invest, exclusă investiția privată. Trebuie să poată participa. Uh, există o limitație în ceea ce privește participarea entităților din state terțe însă asta este prevăzut numai pentru securitatea cibernetică. Va trebui să ținem cont de necuno- foarte multe necunoscute, Brexitul, printre altele, și în același timp va trebui să asigurăm un nou cadru pentru a evalua responsabilitatea entităților din state terțe care participă la obiectivul privind securitatea cibernetică. Again, Mulțumim încă o dată, salut propunerea comisiei și aștept să colaborăm de asemenea foarte bine și cu raportor din umbră. Vă mulțumim foarte mult, doamnă raportoare, pentru discursul dumneavoastră. Acum grupurile politice și reprezentanții acestora. Domnul Rubic. Ja, ich möchte der Kommissarin Maria Gabriel recht herzlich gratulieren. Eh, mulțumesc. Este, îi mulțumesc, eh, doamnei comisar. Este un dosar eh, esențial și dacă vrem ca piața unică digitală să chiar fie o piață unică digitală, atunci am câștigat. Și nu va fi ușor. Doamna comisar a spus bine că în multe domenii forțele pieței au eșuat și continuă să eșueze. Avem în continuare mult mm, mm, factorii de decizie politici care permit mm, oligopol, oligopoluri uh, în unele state membre. Um, din, în, din fericire avem o bună concurență în domeniul uh, Wi-Fi. Sau uh, și la um, STOA s-a discutat despre asta am vorbit despre strategia Silo and Pipe pentru piața unică digitală. Silozurile de cunoaștere sunt esențiale. Bineînțeles, um, în aceste proiecte, lumea reală este reflectată um, în cea digitale. În momentul de față, acum cu o cartelă SIM, printr-un e-mail, suntem Um, ne putem identifica, dar e normal să se întâmple asta în momentul de față. Nu ar trebui să existe platforme care să ne dea posibilitatea de a ne identifica și, la, și de a ne securiza identitatea um, digitală. Apoi, pe lângă uh, partea silo, există și partea pipe, uh, pipeline. Uh, deci, um, um infrastructura, uh, rețeaua și aici autorizarea, printre altele, joacă un rol important. Cum va, fi, cum va arăta cooperarea orizontală între BEREC, ENISA și toate celelalte agenții? Avem o analiză a comunicării între agențiile noastre? am văzut la machine learning um, cine poate comunica cu cine. Nu ar fi uh, bine să um, facem apel la uh, cooperare între uh, statele membre. Cred că Communication Europe este elementul central. Zorin, eu acum, raportor din numără din partea grupului SND. Mulțumesc și eu vreau să o felicit pe doamna ă, comisar. Acest program digital, în urma volumului pe care îl va mobiliza, reprezintă o ocazie unică pentru ca Uniunea Europeană să nu rămână practic ă, înapoi în ceea ce privește această revoluție digitală internațională și voi face tot, vom face tot posibilul pentru ca atât Consiliul cât și Parlamentul să le poată oferi cetățenilor unor răspunsuri concrete. E greu să vorbești în două minute de acest program care conține atât de multe elemente, de aceea vreau să mă concentrez asupra un element esențial și anume încrederea. 9,2 miliarde de euro. O sumă foarte importantă. Este important de asemenea ca și societatea civilă cu care vom interacționa să aibă încredere în noi, și sper ca doamna comisar să fie prezentă și la următoarea plenară de la Strasburg din luna iulie în care vom vorbi despre Wi-Fi for EU. Trebuie să găsim soluții. Deci oamenii se așteaptă la așa ceva și conform articolului 8 sper să putem să găsim o formă de a menține acest program Wi-Fi for Europe uh, Wi-Fi for You too, cu milioanele pe care le avem, uh, trebuie să vedem dacă putem să uh, ajutăm uh, primăriile și să putem folosi de asemenea și pentru alte programe experiența pe care am dobândit-o la primul program. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar eu cred că trebuie să câștigăm încrederea cetățenilor. Cu cât e mai multă încredere, cu atât fiecare euro va uh, însemna mai mult. Domnul Toșenovski are cuvântul acum. În numele grupului ECR, vă rog, domnule Toșenovski. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, doamnă comisar, aici în Comisia ITRE. Mă bucur foarte mult să văd că programul pe care ni l-ați prezentat e compatibil cu modul în care cred eu că ar trebui structurată agenda digitală. Aș avea poate mm, observație în legătură cu experiența mea proprie. În mandatul anterior am fost raportor pentru facilitatea conectarea Europei. Și am tot vorbit despre internetul cu mare viteză. După ce, pe măsură ce a trecut timpul, șansele se tot reduceau, deoarece nu am avut o direcție clară încotro să ne îndreptăm. Am discutat vreo șase luni și la un rezultat s-a ajuns uh, după patru ani, însă rezultatul nu era prea clar. Internetul de mare viteză e un lucru major pentru Uniunea Europeană și merită sprijinul la care v-ați referit dumneavoastră, însă ceea ce e important e că trebuie să știm clar încotro ne îndreptăm. Sprijin de asemenea un lucru și sunt raportor din umbră Uh, uh, computers. Avem aici uh, experiența în legătură cu aceste supercomputere și uh, vă spun că ar trebui să ne concentrăm asupra uh, invitațiilor, să vedem către cine lansăm acele invitații de a participa. E o mare problemă. Nu e ușor să cheltuim banii publici așa cum trebuie. Timpul presează și va trebui să accelerăm și acest program în legătură cu supercalculatoarele. Acum, încă o întrebare. Referitor la ce ați menționat dumneavoastră Codul deja ne-a simplificat și ne-a normalizat uh, lucrurile în domeniul digital. Și, însă fără investiții private masive, nu avem cum să în câștig de cauză. Deci întrebarea mea e cum anume veți uh, uh, stimula lucrurile, deoarece eu cred că aici e nevoie de un adevărat Big Bang. În orice caz, mult succes! Mulțumim, domnule Eugen! Domnul Dalunde are cuvântul acum în numele verzilor. Uh, Mulțumesc, domnule președinte! Propunerea dumneavoastră în legătură cu programele digitale e o foaie de parcurs uh, care merită salutată. Câteva întrebări. Vedem că inteligența artificială și super computing e pe primul front, însă infrastructura și uh, capacitățile pe locul 2. Ce vom face dacă avem încă așa numitele white spots pe harta conectivității și diferențe majore de viteză în ceea ce privește internetul? Sunt factori importanți în uh, ceea ce privește mm, prăpastia digitală și cea legată de accesul la noile tehnologii rețelele de mare viteză, deci trebuie dezvoltate pentru a ajunge la o conectivitate de 100%. Acesta ar fi primul pas. În al doilea rând, în ceea ce privește capacitățile, învățăm pe copii cum să acceseze internetul, cum să folosească programele, însă învățăm cum să facă diferența între informare și dezinformare, lucru atât de important acum face suficiente în acest sens? Și în al treilea rând, recent, Comisia a lansat așa numit act uh, de cyber security, însă resursele alocate agenției nu sunt uh, la înălțimea sarcinii. O dublare a bugetului e doar o declarație asta matematică, doar ce se dublează practic un nimic. În ceea ce privește verificarea, um, cybersecuritatea, există de asemenea acum mari probleme legate de um, aparatura care poate fi supusă la atacurile hackerilor. Deci nu putem să ne permite să avem o societate care e practic uh, supusă riscului de a fi atacată de hacker oricând. Doamna Barbara Capel, acum în numele ENF. Comisarin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, sunteți uh, prima, comi, primul comisar în domeniul digital care are o proprie uh, linie bugetară. Este o sumă considerabilă, 78% din uh, fonduri uh, merg în trei domenii principale, supercalculatoarele, inteligența artificială și securitatea cibernetică. Colegii au spus deja câte ceva despre asta. Bineînțeles, este nevoie de finanțare privată, supercomputerele, știm ce se întâmplă în Asia, știm ce fac Statele Unite, Trebuie să sprijinim și tehnologia cuantică și la nivel european trebuie să găsim sinergiile cu supercalculatoarele și la inteligența artificială există o nouă rețea foarte bună în Europa de cooperare și în securitatea cibernetică. colegii s-au referit la asta. Eu nu cred că bugetul ENISA va fi suficient pentru a aplica toate măsurile necesare și prevăzute în um, actul normativ privind securitatea cibernetică. Centrele naționale de com- competență vor coopera cu ENISA, dar uh, nu știm exact care vor fi, uh, cum va fi distribuția competențelor. Pe lângă programul Europa Digitală, s-a vorbit deja despre acest program, mai avem și un altul, mecanismul conectarea Europei și aici vor fi prevăzute 3 miliarde suplimentare pentru Uh, infrastructura digitală. Sunt, uh, este foarte important pentru că fără infrastructură nu va fi posibil să facem toate etapele um, ce urmează, 5G, Wi-Fi for Europeans, uh, toate aceste infrastructuri pentru supercalculatoare, pentru inteligență artificială, nu vor fi posibile. Din fericire, uh, CEF uh, a avut uh, o alocare bugetară crescută cu 47%, numai 7% din bugetul total însă va merge către domeniul digital. Aș vrea să vă întreb dacă veți adopta măsuri pentru a avea proceduri de autorizare mai rapidă, pentru infrastructura transfrontalieră, de exemplu, veți lua contact cu statele membre pentru a arăta cât de importantă este rețeaua care să cuprindă întreg teritoriul. Este foarte important acest lucru pentru a avea convergență în Europa. Official. Mulțumesc. Propunerea noastră oficială din partea Comisiei ITRE pentru următorul buget, pentru următorul an, a fost să avem mai multe fonduri pentru ENISA. O știm cu toții foarte bine. A fost o propunere uh, făcut oficial, votat în Comisia ITRE, deci e foarte important să ținem cont de asta. Vă mulțumesc, colegi. Acum, ceilalți vorbitori. Doi colegi sunt pe listă. Domnul Eduard Marta și domnul Corlecec. Aveți cuvântul, dragi colegi. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentare. Pe mine nu prea mă liniștește ce aud. Deși bugetul uh, pentru sectorul digital e sub uh, ce au chinezii și americanii, totuși e o sumă mare. Și textul pregătit în legătură cu cybersecuritate și filtrarea um, mesajelor, toate astea sunt uh, sub nivelul de exigențe pe care ar trebui să-l avem noi. În ceea ce privește securitatea cibernetică, nu sunt toate țările la același nivel și nici măcar nu sunt sigur că toate țările vor să plătească pentru un nivel ridicat de securitate. Deci chiar dacă e un buget sub cel al uh, ca concurenților noștri, nu ar trebui totuși să le oferim asta așa. Știți ce se întâmplă între chinezi și Trump? Știți că acum chinezii se uită către Uniunea Europeană pentru a vedea dacă pot aghiționa uh, întreprinderi cu mari calificări în nivel în uh, sectorul digital. Nu riscăm noi să subvenționăm acum know-how-ul chinezilor? Și acum, acel bug. for Europe. Credeam că totul va fi lansat pentru octombrie, dar ce criterii vor exista? S-a acționat cam așa cu mult amatorism, deci uh, eu cred că s-a trișat de asemenea în ceea ce privește calculatoarele. Veți începe cu aceleași reguli sau veți acționa cu mai mult profesionalism? Mulțumim, stimate coleg, domnul Kohlicek, vicepreședintele. Și eu aș avea o singură întrebare. Internetul cu mare viteză, deci cum putem noi să-l avem peste tot în Europa? Nu doar la, în orașele mari, ci și la țară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Doamnă comisar, aveți cuvântul fixați toate întrebările pe care le-am avut pentru dumneavoastră. Vă așteptăm acum răspunsurile. Président, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants. Les... Le mulțumesc tuturor celor care au adresat atât întrebări atât de precise. Voi începe prin ale grupa. Doamnă Linar, vă mulțumesc pentru întrebări. Doamnă Mlinar, vă mulțumesc pentru întrebările atât de detaliate și eu salut uh, viitoarea colaborare între noi. Simte clar că există un sprijin aici pentru acest program Europa Digitală, deși trebuie aduse precizări și soluționate anumite probleme. Acum, referitor la problemele ridicate în discuție. Au, au existat mai multe întrebări în legătură cu HPS. Să nu uităm ce s-a întâmplat în ultimul an. Am avut uh, la început semnatura șapte membre, acum avem șapte state membre, 20 de state membre. Deci vrem ca această inițiativă să devină o inițiativă comună europeană. Suntem pe cale de a finaliza Uh, lucrările la întreprinderea comună, joint undertaking, în timpul președinției bulgare și va fi foarte important să avem niște reguli clare de guvernanță în ceea ce privește dreptul de vot și participarea. Deci n-am pierdut din vedere niciuna din aceste chestiuni și ceea ce e important pentru noi e să nu pierdem din vedere IMM-urile. HPS-ul nu trebuie să fie doar uh, pentru un public de elită. Vrem ca toate statele, toate IMM-urile, cercetătorii noștri să poată profita. Și de aceea, în programul Digital Europe, când propunem să se investească 2,7 miliarde de euro, vrem să oferim mai multă mm, consistență acestei propuneri de a avea aceste supercalculatoare până în 2023. Da, e un angajament, asta presupune o investiție, însă de aceea acordăm atât de mare atenție acum regulilor care vor guverna gestionarea acestor programe de supercalculatoare. Acum, hub-urile de inovare digitală. Ce facem noi acum? Finanțăm proiectele lansate de aceste hub-uri. În viitorul program Digital Europe în mod excepțional, va fi primul proiect care va finanța crearea acestor hub-uri. Și ce e important este să ne asigurăm că fiecare stat membru va exista un hub operațional pentru a vedea ulterior cum putem să ne punem la oaltă forțele pentru ca aceste hub-uri de inovare digitală să nu existe doar pentru că avem noi un astfel de obiectiv în fiecare regiune până în 2020, ci uh, vrem să avem o rețea real între aceste hub de inovare digitală pentru a evita suprapunere, pentru a nu a face același lucru de două ori și pentru a permite accesul IMM-urilor, pentru că acestea să poată testa noile tehnologii înainte de a hotărâ dacă investesc sau nu. Și încă un aspect important ridicat discuție doamna Mlinar, posibilitatea de a extinde competențele digitale. Da, e un subiect foarte important. Tocmai Ah, pentru că dacă pornim de la constatarea că e nevoie de un astfel de hub digital peste tot, știm că pentru competențele digitale e important factorul ah, apropierii, al proximității pentru cetățeni. Am ridicat în discuție acest ah, element în cadrul echipei mele și clar aportul Parlamentului e pozitiv. Acum referitor la securitatea cibernetică. În primul rând, rolul ENISE, agenției ENISA, Acesta este bine precizat. În primul rând, să nu uităm că avem acum directiva NIS de 9 mai încoace. Vom vedea care e punerea în aplicare a acestei directive. E prima legislație ce ține de securitate cibernetică. Acum, referitor la ENISA, nu voi uh, interveni acum, în legătură cu avizul Parlamentului, ne vrem să consolidăm capacitățile agenției NISA, capacități operaționale, dar vrem ca agenția să aibă mai multe resurse financiare și umane și când vorbesc despre capacitate operațională, amintiți-vă că în propunere le-am oferit posibilitatea statelor membre să solicite agenției NISA să le ajute pentru a identifica vulnerabilitățile și pentru a le remedia. ENISA cu siguranță nu va juca un rol care să-i depășească mandatul conferit. Acum, în ceea ce privește referirea la o nouă entitate, nu, nu vorbim de o nouă entitate, vorbim de înfițarea, în schimb, a unui centru de competențe în statele membre cu o unitate centrală pentru a putea pune accentul asupra investițiilor necesare pentru a ne consolida capacitatea tehnologică, dar și pentru a investi în resursele umane. Și în propunerea pentru ENISA se prevede o parte a personalului care să fie bazată la Bruxelles în scopuri strict operaționale, pentru că acest schimb de informații să se poată desfășura cât mai repede cu putință. Aș vrea de asemenea să aduc în discuție problema cooperării între ENISA și celelalte agenții. Asta începe acum. E clar ceva ce n-am soluționat înainte, n-am abordat înainte. A trecut aproape o lună, am semnat un memorandum de înțelegere între anumite agenții, Europol, ENISA și Agenția Europeană de Apărare. Deci tocmai pentru a avea un schimb de informații și pentru a putea să continuăm să construim împreună o mai bună reziliență în ceea ce privește securitatea cibernetică. Deja am negociat cu directorul ENISA și la fiecare reuniune pe care o am cu acest director uh, ridic în discuție acest punct. Trebuie să o facem, avem tehnologiile, dar trebuie să colaborăm cât mai repede. Deci e un subiect uh, de care mă voi ocupa în continuare acum, referitor la încredere și proiectul Wi-Fi for You. Ce s-a întâmplat cu Wi-Fi for You? Trebuie să recunoaștem, am devenit victimele propriului succes. Niciodată nu a existat atât de mult interes din partea municipalităților pentru un proiect european, o mobilizare absolut extraordinară. În mai puțin de două luni am primit 18.000 de înregistrări. Iar pe 15 mai, când s-a lansat proiectul, am primit 3500 de înregistrări în primele 5 secunde în cele 10 secunde, 10.000 și pur și simplu am primit o informație din partea unui terț uh, care ne arăta că există o problemă tehnică, deci care le-a permit unora să se înscrie puțin mai uh, devreme decât se anunțase. Da, când e unul la Bruxelles, e două în Bulgaria, ora. nu, E decalaj orar. Deci fără să acuzăm municipalitățile, deci fără ca acestea să fie la curent, deci unii chiar au putut să solicite înregistrarea înainte de lansarea oficială, alții după aceea. Principiul nostru e primul sosit, primul servit și din cauza la ceea ce s-a întâmplat am estimat că acest principiu nu a fost respectat, nu s-au întrunit condițiile necesare. Și de aceea am hotărât să anulăm această ofertă această primă ofertă, ofertă, însă ne-am luat angajamentul pentru ca procedura să nu acumuleze întârzieri față de ce se prevăzuse inițial. Dacă e să respectăm ce s-a ofertat pentru 15 mai, cei 1000 de selecționați ar trebui să primească notificare în septembrie. Acum, în toamnă, am vrea să lansăm din nou oferta și vreau să liniștesc imediat toate municipalitățile care s-au înregistrat, deci nu va fi nevoie să se reînscrie, sunt deja înscriși. În momentul respectiv le vom cere doar să apese pe butonul uh, înaintează-ți candidatura. Și acum vrem, în primul rând, să nu se mai întâmple așa ceva, în al doilea rând, dat fiindcă s-a întâmplat așa ceva, e de datoria noastră să punem la dispoziție mai multe mijloace pentru a acoperi și mai multe municipalități. Deci asta e obiectivul nostru și, bineînțeles, puteți uh, conta pe sprijinul meu pentru a avea un uh, Wi-Fi 2. Vreau ca asta să <laughs> funcționeze și îmi pare rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Era un proiect, e un proiect simbolic, însă Personal, mi-aș dori ca în septembrie să avem și mai multe municipalități care să primească voucherul. Vreau ca totul să funcționeze și, de asemenea, vreau să apărăm în continuare acest proiect care demonstrează că mm, suntem capabili să facem ceva bun. Deci, în această privință, puteți conta pe sprijinul meu și țin de asemenea să exprim scuzele personal pentru ce s-a întâmplat. Însă suntem motivați în continuare și vom fi foarte atenți să nu se mai întâmple așa ceva. Uh, Aș vrea de asemenea să ridic uh, problema competențelor digitale, pentru că știți că asta mi este extrem de dragă. În uh, programul Digital Europe am prevăzut 700.000 de euro pentru competențele digitale avansate. Știți cifrele Eh, mai bine ca mine, avem eh, nevoie de, până în 2020 de 500.000 de specialiști IT pe care noi avem. Dar acest program Digital Europe nu este singurul care să ne permită să facem față acestei provocări privind competențele digitale. Încercăm să lucrăm în coerență și coordonare cu alți comisari, în special mă gândesc la programul Erasmus+, la Digital Education Action Plan, la planul de acțiune pentru educația digitală și din iunie începem proiectul pilot uh, Schema de oportunități digitale, oferind posibilitatea la 5-6.000 de studenți să facă stagii transfrontaliere, a căror durată va fi de 4-5 luni. Pe platformă deja avem mai mult de 450 de oferte din partea întreprinderilor sunt recunoscătoare că în țările noastre și în circunscripțiile noastre popularizați această inițiativă și am vrea să atragem nu neapărat studenți care sunt uh, specialiști în IT, vrem și umaniști sau uh, studenți uh, la studii sociale ca să dăm, se vadă perspectivele pentru inteligența artificială, pentru blockchain, pentru cloud computing, pentru web design. Uh, în ce privește educația digitală, planul de acțiune, deja în acest plan de acțiune am prevăzut uh, uh Wi-Fi pentru școli, programe pentru profesori, pentru că aici fac o paranteză. Prea adesea ne concentrăm asupra tinerilor ori astăzi 29% dintre tineri spun că n-au încredere în uh, profesorilor pentru că aceștia nu au suficientă cunoaștere prin noile tehnologii. Deci e o chestiune pe care trebuie să o schimbăm în coordonare cu alți uh, comisari și în ce ne privește în programul Digital Europe asta nu e pe primul plan. Țin să subliniez acest lucru N-am făcut o ierarhie între uh, AI, competențe digitale, administrațiile publice și high performance computing. Nu. Am estimat cinci domenii în care trebuie să uh, fim în avangardă, să le susținem în același timp și uh, de aceea propunem această investiție strategică. În ce privește infrastructurile digitale și procedurile cele mai rapide, vom lucra la investițiile private, zonele încă albe, neacoperite din zonele rurale. Avem uh, SEF-ul, dar uh, uh, sigur, 1-3 miliarde de, de euro în buget, acestea pot ținti anumite regiuni cheie. Hmm, schimb, avem și o concentrare pe noul cod al comunicațiilor electronice, pentru că știm că uh, Investițiile private au nevoie de predictibilitate juridică, de securitatea investițiilor și exact asta am încercat să facem în cadrul noului cod privind comunicațiile electronice, să aducem în prim plan măsuri de co-investiții care încurajează uh, accesul. Deci e nu un cad nou uh, uh, pentru viitor și eu cred că cel mai bun echilibru pe care l-am putut găsi între Parlament, Consiliu și textul original al Comisiei. De asemenea, aș vrea să fac un mic comentariu în ce privește inteligența artificială, pentru că e un subiect extrem de important. Din nou, în strategia noastră privind inteligența artificială, am identificat uh, trei dimensiuni care pentru noi sunt de egală importanță. Pe de o parte, întărirea capacităților tehnologice și industriale și pentru asta ne trebuie investiții. Obiectivul nostru este clar, până în 2020 un miliard și jumătate de euro care apoi mobilizând investițiile publice și private ar putea să se transforme în până la 20 de miliarde de euro până în 2020. Obiectivul este să avem 20 de miliarde de euro în fiecare an pentru următoarea perioadă. Un al doilea element extrem de important uh, al strategiei privind inteligența artificială este să abordeze chestiuni socioeconomice, cum ar fi impactul asupra pieței muncii, chestiunea competențelor și pentru asta din nou avem un rol pentru Digital Innovation Hubs uh, și acel uh, plan, master plan care ne permite să abordăm o provocare sectorială mai rapid și al treilea aspect al strategiei noastre privind inteligența artificială și aici Eh, cred că vorbim despre valoarea adăugată a abordării europene, este să abordăm chestiunile etice și juridice. Deja Parlamentul eh, este avansat în această chestiune. Doamna Madi, avem raportul doamnei Madi Delvo eh, și s-a creat un grup de experți la nivel înalt. Săptămâna viitoare au fost selecționați 52 de experți și pentru prima oară am creat chiar astăzi un grup de lucru cu reprezentanții statelor membre Înainte să vin uh, la noastră, m-am întâlnit cu ei. A fost foarte clar că astăzi, când vorbim de inteligență artificială, evident că este o enormă oportunitate, dar, în același timp, trebuie să luăm în considerare și faptul că cetățenii se tem că își vor pierde locurile de muncă și că această încredere încă nu există. Uh, deci trebuie să abordăm aceste chestiuni, competențele, rolul hub de inovații, IMM-urile, uh, atrag atenția pentru asta asupra platformelor de uh, on-demand on demand de inteligență artificială. Deci dacă vrem uh, o platformă ca să avem acces la algoritmi, deci elemente care există uh, doar trebuie constatat că începește inteligența artificială, uh, lucrurile se mișcă extrem, extrem de repede și există. Uh, împreună cu Parlamentul putem spune că Europa are o mare ocazie de a recâștiga uh, poziția de lider, dar trebuie să-i dăm propria noastră abordare europeană și să nu ignorăm chestiunile socioeconomice, chestiuni legate de competențe, de etică. Deci mă bucur și eu, doamnă Linar, să continuăm să cooperăm pe acest subiect cu dumneavoastră. Nu știu dacă am reușit să uh, răspund la toate întrebările. Sper că n-am... Uh, A, ah, un ultim lucru în legătură cu cibersecuritatea și certificarea. Aici sigur că avem încredere în Parlament care este pe cale să-și finalizeze munca. Amintiți-vă că în propunerea noastră lucrurile erau pe bază voluntară. Atrag atenția atunci că atunci când vorbim de cibersecuritate, nu avem uh, toate uh, contribuția statului meu. De aceea avem agenția ENISA, de aceea avem sistemul de certificare pe care îl propunem, sistemul în care industria și statele membre trebuie să joace un rol și de aceea atunci când vorbim de cibersecuritate ca și de o capacitate de rezistență din partea statelor membre, eu Uh, vreau să văd cum, ce vor face din faimosul blueprint uh, statele membre, deci dacă cum îl vor face operațional acest mecanism de reacție în cazul unor atacuri cibernetice. Deci am creat mecanismul, l-am pus în mișcare, dar vreau să vă atrag atenția asupra unei propuneri de a avea din nou centre de competență în statele membre cu un centru, și un centru de excelență aici la Bruxelles ca să putem să investim realmente în uh, experiență, să facem să circule aceste bune practici și să lucrăm mai mult pe reziliență, pe prevenire și nu să, doar, doar să reacționăm la consecințe negative. Uh, mă opresc aici. Sper că am uh, reușit să răspund la majoritatea întrebărilor. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Cred că nu mai avem foarte mult timp, dar uh, Ați răspuns foarte precis, vă mulțumesc foarte mult și contăm în viitor pe cooperarea noastră. Avem foarte multe lucruri de făcut în viitor. Dragi prieteni, mâine la ora 10 vom vota la Comisia ITRE. Mulțumesc tuturor! Ne vedem mâine la ora 10 cu toții.